Good afternoon, colleagues. We are starting the meeting of our committee. Bună ziua, dragi colegi. Începem uh, reuniunea comisiei noastre. Este practic uh, ultima săptămână de dinaintea pauzei de vară și membrii Parlamentului nu sunt prea entuziasmați. Așadar, vă propun următoarele schimbări la ordinea de zi. Punctul 17. Dialogul structurat cu Dimitris Avramopoulos. Comisarul pentru Migrație, Afaceri Interne și Cetățenie a fost uh, amânat deoarece domnul comisar are alte angajamente de urgență. Punctele, punctul 15, votul privind uh, liberalizarea vizelor pentru Kosovo, raportor uh, Tania Fayon de la SD, nu va avea loc astăzi, deoarece evaluarea Comisiei cu privire la reperele rămase nu a fost încă primită. Există obiecții la ordinea de zi? Consider că ordinea de zi este adoptată. Vă semnalăm că interpretarea este disponibilă în toate limbile, cu excepția danezei, letoniei, croatei și uh, irlandezei. Endorsement of coordinators recommendations. Trebuie să facem și anunțurile cu privire la um, recomandările coordonatorilor. Potrivit uh, regulii 205, uh, avem uh, nota de feedback a Uniunii din 25 iunie 2018. Avem nota de feedback a coordonatorilor care se regăsește în documentul întâlnirii. Now, nomination of Nominalizarea raportorilor. Avem aici o listă destul de lungă. Kinga Gal de la PPE, a fost uh, nominalizată raportor uh, pentru propunerea uh, de directivă pentru un document de urgență de călătorie. Monica Holmeier de la PPE a fost numită raportor privind propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de a Fondului de Securitate Internă. Tania Fayon de la SD a fost numită raportor uh, privind uh, propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului pentru înființarea ca parte a Fondului de Gestionare Integrată a Frontierelor, instrumentul pentru sprijin financiar pentru managementul frontierelor și vizelor. Miriam Dali de la SCD a fost numită raportor um, pentru propunerea de regulament de înființare a Fondului de Azil și Migrație. Josef Weidenholzer de la SCD a fost numit coraportor al propunerii de regulament al Parlamentului și Consiliului de înființarea programului de justiție. Bodil Valero de la Verzi a fost numită uh, raportor uh, cu privire la propunerea de regulament a Parlamentului și a Consiliului de instituire a programului pentru drepturi și valori. Laura Ferrara de la EFDD a fost numită raportor uh, privind propunerea Consiliului, propunerea de decizie de implementare a Consiliului care aprobă încheierea unui acord uh, între Eurojust și Albania. Raportor pentru avize. Ieroen Lenners, de la PPE a fost numit raportor pentru aviz uh, cu privire la propunerea de regulament a Parlamentului și Consiliului de înființare a programului Europa Digitală pentru perioada 2021-2027. Eroen Lenners de la PPE a fost numit raportor pentru avizul referitor la propunerea de regulament al Parlamentului și Consiliului de înființare ca parte a Fondului um, de Gestiune Integrată a Frontierelor a Instrumentului pentru Sprijin Financiar pentru Echipamentul de Control la Frontiere. Soraya Post de la SCD a fost numită raportor pentru aviz uh, privind propunerea de regulament cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Soraya Post, de la SCD a fost numită raportor pentru aviz um, referitor la propunerea de regulament uh, cu privire la Fondul Social European Plus, ISF Plus. Josef Maria Teri Cabras, de la Verzi EFA, eh, a fost numit raportor pentru avizul referitor la propunerea de regulament privind eh, protecția bugetului Uniunii în cazul eh, unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre. Bodil Valero de la Verzi a fost numită raportor pentru avizul cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului și al Consiliului de înființare a instrumentului de asistență pentru preaderare IPA 3. Ignacio Corao a fost numit raportor pentru avizul um, cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului și uh, Consiliului cu privire la reutilizarea informațiilor din sectorul public, reformare. Auchezil Strada de la ENF a fost uh, numit raportor pentru avizul uh, privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului care stabilește dispoziții comune privind uh, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul European Maritim și de Pescuit și reguli financiare uh, pentru acestea și pentru Fondul de Azil și Migrație, Fondul de Securitate Internă și Instrumentul de Administrare a Frontierelor și a Vizelor. Comisia este de acord cu aceste recomandări ale coordonatorilor? Văd că nu există obiecții și cred că este de acord. Punctul 3 se referă la acte delegate și de punere în aplicare proiectul de comisie, uh, proiectul de decizie de punere în aplicare al comisiei referitor la adoptarea programului de lucru pentru 2018 și a finanțării pentru acțiunile uh, Uniune. Uniunii. Avem uh, instrumentul pentru sprijin financiar, pentru cooperare poliționească, prevenirea și combaterea infracțiunilor și gestionarea crizelor. Pe 27 iunie 2018, Parlamentul European a primit um, un proiect de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind adoptarea programului de lucru pentru 2018 și finanțarea pentru acțiunile și asistența de urgență ale Uniunii în contextul Fondului de Securitate Internă. Instrumentul pentru sprijin financiar, pentru cooperare poliționească, prevenirea și combaterea infracționalității și gestionarea crizelor. Actul de bază este regulamentul 514 pe 2014 iar uh, primirea acestui uh, act de punere în aplicare a fost uh, comunicată tuturor membrilor LIBE prin intermediul newsletterului de comitologie LIBE din 25-29 iunie 2018 și a fost stabilit și un termen intern pentru um, propunerea de obiecții. În cazul în care un membru dorește să formuleze o obiecție, Vă rog să informați secretariatul LIBE până pe 10 iulie 2018, adică mâine la ora 12. Președintele a trimis împreună cu președintele Econ o scrisoare comună adresată doamnei comisar Iurova uh, solicitând uh, să nu um, se facă nicio transmitere înainte de pauza de vară a niciunui act uh, delegat potențial care identifică țările terțe cu deficiențe strategice în ceea ce privește spălarea de bani. Votul electronic a fost uh, stabilit pentru mâine la ora 9.50. Așadar, vă rog să vă asigurați că aveți la dumneavoastră cartelele de vot electronic. And uh, now I know that there is an announcement. Știu că există un anunț pe, pregătit de interpreți uh, și pe care vor să-l transmită membrilor comisiei. Vă rog. We move on according to the agenda. Înainte să continuăm cu ordinea de zi. Yeah. Da, interpreții vă comunică că de 35 de zile se duc acțiuni de protest împotriva condițiilor de muncă impuse de administrație interpreților și se va lucra strict până la ora prevăzută în program, deci 18.30 ora locală. Mulțumesc pentru atenție! As I was signaled, it is done. Înțeleg că s-a terminat. Punctul 3. Recunoașterea reciprocă a ordinilor de înghețare și confiscare. Vorbim acum despre rezultatele negocierilor. Pe 20 iunie, Coreper uh, s-a pus de acord asupra textului de compromis uh, al acestui regulament datorită muncii asidue a raportorului nostru, doamna Grisbeck. Doamna Grisbeck, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să vă pot prezenta în această dupa-masă acest acord de trialog cu privire la recunoașterea reciprocă a deciziilor de înghețare și confiscare. Acestea sunt instrumente europene. Acesta este un instrument european de cooperare foarte util și foarte important pentru a combate finanțarea terorismului și infracționalitatea organizată. Pentru că, în momentul de față, dacă ne amintim uh, și avem în vedere situația, doar 1% din profiturile obținute în urma săvârșirii de infracțiuni sunt recuperate și nu sunt confiscate. Înainte de a intra în detaliile raportului, aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor raportori din umbră pentru cooperarea lor, pentru munca depusă în timpul negocierilor care s-au dovedit mai dificile decât am prevăzut. Și, bineînțeles, mulțumesc și echipelor de trialog din Consiliu și Comisie. În ciuda uh, divergențelor, am lucrat într-un spirit de cooperare cu obiectivul comun de a crea un instrument eficient. Aceste negoci negocieri interinstituționale au început la uh, sfârșitul lui ianuarie 2018 după votul în Comisia Parlamentară. Am um, organizat în total șase triloguri și am adoptat un acord provizoriu în luna iunie. Aș dori să revin acum asupra obiectivelor principale Uh, ale echipei parlamentare în acest dosar. Firul roșu al negocierilor interinstituționale a avut în vedere o clauză de nerecunoaștere bazată pe drepturile fundamentale și aceasta a fost împărtășită în mare parte de întreaga echipă de raportori din umbră. Primul nostru obiectiv uh, uh, se referea la forma juridică a instrumentului. Ca și Comisia, noi doream ca această legislație să fie adoptată sub forma unui regulament și nu a fost deloc simplu pentru că uh, Consiliul nu și-a dorit acest lucru la început și uh, se dorea extinderea câmpului de aplicare la uh, activitățile penale ceea ce am și obținut. Al doilea obiectiv este respectarea drepturilor fundamentale. Aici au început dificultățile în uh, poziția noastră a Parlamentului. Uh, adoptasem uh, acest acord privind clauza de nerecunoaștere uh, pentru drepturile fundamentale, dar nici în propunerea Comisiei și nici uh, printre doleanțele Consiliului nu se regăsea această clauză. De altfel, la început, Consiliul s-a opus uh, acestei clauze. Am dedicat trei triloguri și numeroase reuniuni între aceste triloguri pe aceste chestiuni și în cele din urmă am obținut o clauză pentru deciziile de înghețare și confiscare cu menționarea clară a sintagmei drepturi fundamentale și o menționare a cartei. Le mulțumesc uh, colegilor pentru spiritul de cooperare și de compromis de care au dat dovadă în acest uh, dosar și le mulțumesc pentru tot ajutorul lor. Încă de la primul articol am adăugat respectarea principiului proporționalității și necesității. În al treilea rând am uh, lucrat la mai bune garanții procedurale, în sensul că am uh, lucrat la definiția persoanelor afectate sau a persoanelor vizate uh, de ordine respective și am vorbit și despre obligația de informare a acestora, astfel încât sistemele de apel să fie eficiente. Al patrulea obiectiv al echipei a fost rapiditatea și eficacitatea acestui instrument. În ceea ce privește termenele, poziția Parlamentului a fost foarte ambițioasă. Am adăugat numeroase termene și nu am să intru acum în toate detaliile pentru că le găsiți în documentele dumneavoastră. Nu am obținut tot ce ne-am dorit pe acest punct Însă, pentru diferitele etape ale procedurii, am reușit uh, să punem uh, această formulare without delay, fără întârziere, ca să putem um, asigura punerea în executare rapidă a ordinelor. Și în cele din urmă, uh, regulamentul stabilește un termen de 45 de zile pentru recunoașterea și executarea deciziilor de înghețare și confiscare. Consiliul vroia 60 de zile și noi am obținut 45 ca și compromis. Și uh, Ultimul obiectiv a fost gestionarea optimă a bunurilor înghețate și confiscate și reutilizarea acestor active în scopuri sociale. Aici, Parlamentul și Consiliul în uh, abordările lor uh, au acordat uh, un loc important recunoașterii victimelor. Și acest lucru este bine reflectat în textul final pentru că este foarte important ca victimele să fie compensate, să fie despăgubite. După mai multe reuniuni, uh, am uh, obținut această reutilizare în scopuri sociale a activelor confiscate și, și asta prin uh, crearea unui uh, birou uh, de recuperare și reutilizare a activelor și uh, un instrument pentru um, compensarea polițiștilor și a familiilor acestora. Și în ceea ce privește intrarea în vigoare, suntem un pic dezamăgiți, am fi vrut ca termenul să fie mai scurt, însă în cele din urmă acest lucru se va întâmpla după 24 de luni, pentru că, potrivit Consiliului, trebuie să lăsăm timp statelor membre să-și adapteze legislațiile. Nu este ideal, dar mai bine să avem un instrument bine pus în aplicare decât o legislație prost aplicată sau și mai rău neaplicată deloc. Le mulțumesc uh, în concluzie tuturor colegilor pentru sprijinul acordat și pentru spiritul lor uh, constructiv. Cred că ne aflăm mai acum în fața unui uh, instrument și a unui regulament care este solid și care va putea fi eficient și mai just, cu garanții mai bune în ceea ce privește drepturile fundamentale. Iată, în câteva cuvinte și foarte rapid, elementele esențiale și obiectivele pe care le-am negociat cu Consiliul și cu Comisia. Hmm. Thank you very much, uh, Ms. Grisbeck, for the work on this very important report. Mulțumim, doamna Grisbeck, pentru munca la acest raport foarte important. Doamna Macovei dorește să ia cuvântul, vă rog. Prezident. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva cuvinte a fost vorba de un regulament care își dorește să existe mai multă capacitate a UE pentru a combate terorismul și, de asemenea, întrerupe sursele de finanțare teroristă în întreaga Uniune Europeană și cred că am fi putut obține un rezultat mai uh, bun cu un instrument mai puternic și coordonat cu directiva din 2014 în legătură cu înghețarea și confiscarea veniturilor. Deci s-au introdus mai multe motive pentru înghețare și confiscare și recunoaștere și în ce privește confiscarea ă, Comisia a propus și partea terță de bună credință, dar a fost înlocuită cu acea affected person. Uh, Acum, în ce privește directiva, ea spune, directiva în ce privește confiscarea de la părți terțe, spune că ea este posibilă dacă e vorba de o donație și dacă prețul de vânzare, prețul de vânzare de la persoana condamnată la partea terță e la valoarea pieței sau, sau mai mică, adică valoarea pieței sau Există vreo altă indicație că transferul de proprietate a fost făcut pentru a se evita o confiscare și niciunul din aceste, uh, niciuna din aceste condiții nu se regăsește în pura în aplicare acestei prevederi din directivă. Deci regret acest lucru. Există și un termen pentru recunoașterea și punerea în executarea uh, confiscării care a fost prelungit în comparație cu propunerea comisiei de la 30 la 40 de zile. Uh, deci e vorba de o întârziere, de fapt. E o întârziere de a recunoaște și de pune în aplicare mandatul de confiscare și la fel uh, este valabil și ordinul de, sau mandatul de înghețare. Deci întâi se face înghețarea și apoi confiscarea și cred că uh, procesul trebuie să se desfășoare cu mai multă celeritate pentru că dacă nu, riscul este să nu se mai găsească nimic pe numele persoanei condamnate uh, și de la care instanța a decis confiscarea bunurilor. Și mă voi opri aici. Aș mai spune că totuși că mi-aș fi dorit un instrument mai puternic. Mulțumesc. Thank you, Ms. McAvey. Ms. Grisbeck. Mulțumim, doamna Grisbeck. Dacă doriți să comentați, ceas, pentru un minut, vă rog. Oui, euh, j'entends... Da, înțeleg uh, observațiile făcute de doamna colegă. Mi-ar fi plăcut și mie să fie mai puternic acest instrument și nu numai în aceste puncte, însă am muncit din greu ca să obținem un echilibru. Dar sigur, înțeleg ce și-ar fi dorit doamna Macovei. Să fie, deci, un instrument mai puternic, dar am ajuns la un echilibru și a fost dificil acest proces. Ar fi fost bine să-mi fi spus, doamna Macovei, dinainte aceste preocupări, ca să mă asunciez poziției sale, ca să avem mai multă forță în negocierile cu Consiliul. Mulțumesc! Din doamna Macovei, intervenție fără microfon. Da, mulțumesc. Am spus că regret că pentru că deja există puterea în aplicare directiva de înghețare și confiscare, dar nu s-a transpus în statele membre sau s-a transpus greșit. Dar asta e altă problemă. Problema ar fi că după ce se ia o decizie a unei instanțe de, a, de condamnare și de confiscare, atunci lucrurile trebuie să se desfășoare rapid, procedura trebuie să se desfășoare rapid, pentru că nu e neapărat problema arestarea persoanei, ci recuperarea bunurilor și banii să revină la buget. Vorbim de miliarde de euro aici. Mulțumesc. Thank you very much, uh, Ms. McAvey. Mulțumim, doamna McAvey. Spune președintele, știu că țineți mult la subiectul ăsta, că ați muncit la dosarul ăsta și în fosta legislatură. Oricum, mâine votăm și Cred că și doamna Grisbeck și-ar vrea să, și-ar dori să obțină mai mult, dar întotdeauna în viață trebuie să ajungem la un echilibru între ce ne dorim și ce e posibil să obținem. Deci anunț că votul e programat mâine. Încep, uh, începe sesiunea de voturi uh, mâine la 9.30. Mulțumesc și acum trecem la punctul numărul 4. E vorba, de schimb, de opinii cu doamna Catherine de Bol este director executiv al Europol. Eu urăm bun venit. Ne face plăcere să vă vedem aici la comisia noastră. Doamna de Bol a fost numită și a intrat în funcție ca nou director executiv la Europol la data de 1 mai și ne face plăcere să urăm bun venit la comisia noastră, care e foarte activă pe teme care sunt de competența doamnei de bol, așadar îi voi da cuvântul pentru 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, domnilor și domnilor, îmi face o adevărată onoare să fiu invitat aici și să apar în fața Comisiei Libe a Parlamentului European în noua mea funcție director executiv la Europol. Astăzi se împlinesc exact 70 de zile de când mi-am intrat în funcție. Sunt uh, recunoscătoare că mi-a oferit ocazia de a vă împărtăși aici în fața Comisiei un uh, noastră care sunteți unul din principalii noștri parteneri, deci de a vă împărtăși primele mele uh, impresii. Din prima zi am lucrat ca să realizăm toate obiectivele anunțate pe 29 ianuarie rata audierii la Libe chiar aici uh, cu ocazia numirii mele și vă asigur că voi continua să mă concentrez asupra realizării acestor obiective în următoarele uh, săptămâni și luni și una din principalele mele priorități este să înțelegem nevoile, așteptările, problemele principale ale Uh, clienților Europol și anume autoritățile polițienești și de justiție în statele membre. În uh, ultimele șapte de zile m-am întâlnit cu șef de poliție, șef de ale altor autorități polițienești, uh, văm în multe state membre și în calitate de director Europol doresc să știu ce anume se așteaptă aceste autorități naționale din partea Europol mai uh, punctual aș dori să răspund mai eficient uh, nevoilor lor operaționale și să uh, am un răspuns pentru nevoile lor de specifice pentru a anticipa mai bine amenințările viitoare. Pot confirma după aceste discuții că autoritățile naționale sunt foarte satisfăcute în general cu susținerea pe care o prime din partea Europol am avut reacții pozitive, concentrându-se în primul rând uh, asupra disponibilității 24 de ore din 24, 7 zile din 7, a suportului operațional, apoi expertiza Europol în domenii specializate, mai ales uh, cibercriminalitatea, terorismul, apoi suportul Europol la fața locului pe durata anchetelor în, statelor, în statele membre. Totuși, um, șefii autorităților de poliție și vamale mi-au spus de asemenea că sunt domenii în care Europol poate avea un impact mai mare și obiectivul meu e de a îmbunătăți și mai mult această cooperare. Șefii autorităților cu care m-am întreținut ne-au solicitat să ne îmbunătățim capacitatea analitică, să acordăm mai multă susținere la nivel tehnic și de expertiză, să ne asigurăm că activitățile impact adică activitățile din prioritățile din domeniul criminal UE, uh, sunt conectate la eforturile naționale și să facilităm comunicarea Uh, în comunitatea polițienească, în rândurile comunității polițienești din Europa. Uh, Convenția șefilor autorităților de poliție europene organizată în septembrie va fi ocazia de a raporta în legătură cu informațiile pe care le-am obținut și de a discuta următorii pași care trebuie luați. Și un alt aspect important al primelor mele săptămâni uh, ca șef Europol e cooperarea cu celelalte agenții JAI domeniu în care a devenit din ce în ce mai important în ultimii ani și vreau să consolidez încă și mai mult cu scopul de a mi asigura că există o complementaritate, dar și flexibilitate pentru ca uh, acest cadru uh, de cooperare interagenții să fie mai capabil de răspuns și să fie mai eficient. M-am întâlnit deja cu mulți șefi agențiilor JAI, unde în unele domenii avem și rezultate concrete. M-am întâlnit cu președintele Eurojust, directorii executive ai CEPOL, directorul Agenției pentru Drepturile Fundamentale, ULISA și Institutul European pentru Egalitate de Gen și de asemenea Serviciul de Acțiune Externă. Am avut uh, reuniuni specifice și cu directorul Frontex și ca uh, exemplu concret, pentru prima oară vom organiza o uh, reuniune a Consiliului de Administrație Frontex Europol în luna octombrie, să discutăm domeniile de interes comun. Cu toate agențiile am discutat cum să îmbunătățim uh, cooperarea din punctul de vedere operațional, dar și strategic și consider că e o bună colaborare între agenții și dorința de a continua și de a merge și mai departe. Europol va prezida rețeaua agențiilor JAI în 2019, format care reprezintă încă o ocazie de a avea mai multă cooperare și de a identifica sinergiile între agenții. La fel ca orice nou venit, pe durata acestor prime săptămâni la Europol, de asemenea vreau să învăț mai multe în legătură cu propria mea organizație, despre structura, despre procedurile sale și ca să înțeleg mai bine cum uh, muncesc uh, colegii mei în organizație. Asta este foarte important pentru mine, de aceea am uh, început să fac un fel de turneu în organizație pentru a cunoaște mai multe în legătură cu colegii, întâlnindu-mă cu ei în mod informal, dar în mediul lor normal de lucru. Și aici am o experiență similară cu uh, șefii agențiilor polițienești naționale, deci Europol, mi-am dat seama că este o organizație care funcționează bine, foarte experimentată și cu un personal foarte motivat. Oamenii mi-au spus că a fost chiar visul lor de a munci la Europol pentru a fi în slujba cetățenilor europeni, ca aceștia să aibă mai multă securitate. Eh, avem eh, mult personal cu o expertiză specializată, de exemplu în decriptare, în demantelarea laboratoarelor de droguri, eh, utilizată recent cu autoritățile spaniole, unde am demantelat unul din cele mai mari laboratoare de fabricare a drogurilor din Spania. Săptămâna trecută, Europol la COZI a prezentat 10 puncte pentru a lupta mai bine împotriva traficului de migranți și de a susține autoritățile polițienești naționale mai bine în lupta împotriva mișcărilor secundare de uh, trafic de migranți în Uniunea Europeană și aceste 10 puncte vor fi repetate mai târziu în cursul acestei săptămâni la Consiliul Informal Jai de la Innsbruck. În cadrul migrației, Europol joacă un rol foarte important în combaterea unei probleme presante de azi, traficul și exploatarea migranților în situații periculoase, inclusiv minorilor. În această piață infracțională e una din cele mai profitabile și are legătură strânsă, 46% din aceste cazuri au legătură strânsă cu alte forme de infracțiuni, trafic de droguri, de exemplu, și spălarea de bani specializată sarcina, sarcina principală a Europol e să uh, susțină anchetele efectuate de autoritățile naționale și în acest an Europol a furnizat uh, sprijin un număr de anchete la nivel înalt, inclusiv cele legate de asasinatele jurnaliștilor de investigație din Malta și din Slovacia. Parlamentul European a adoptat o poziție firmă și a solicitat un rol mai important al Europol în cadrul acestor anchete și puțin după demararea anchetelor naționale, atât Malta cât și Slovacia au solicitat asistența Europol. Activitățile noastre de susținere continuă, cooperarea cu forțele de poliție naționale din cele două țări, continuă și este una productivă. Vom continua să susținem autoritățile din Malta și din Slovacia în cea mai mare măsură posibilă. Acum, dacă e să vorbesc despre provocările la adresa Euro- activității Europol, care sunt acestea, cred că una din principalele provocări la adresa Europol e la ora actuală să facem față problemele legate, problemelor legate de resurse pentru că avem noi provocări la nivel operațional, trebuie să prelucrăm un volum crescând de date și atunci avem nevoie de mai multe resurse pentru a păstra infrastructura IT și capabilitatea analitică uh, ca să fie de mm, cea mai bună calitate, apoi uh, avem uh, mai multă sarcină în ce privește munca personalului, sunt mai multe cereri din part, de susținere din partea statelor membre. În februarie, Consiliul de Administrație Europol a adoptat un proiect de buget preliminar Uh, care a prevăzut nivelul necesar de investiții. Din nevericire, actuala propunere pentru Europol în uh, proiectul general de buget UE 2019 nu este satisfăcătoare dacă e să o comparăm cu nevoile Europol. Ba chiar impune o reducere bugetară efectivă dacă e să comparăm cu bugetul pentru 2018. În conversațiile mele cu șefii autorităților naționale de poliție și alte autorități uh, vamale, de exemplu, de multe ori mi s-a repetat că Europol e mm, unul din instrumentele noastre cele mai eficiente, care funcționează cel mai bine în Uniunea Europeană și uh, asta pot să spun și eu din propria experiență și se pare că există un consens în sensul că UE trebuie să investească în instrumentele sale de securitate, inclusiv în Europol. Dar în calitate de nou director executiv al Europol și numele Europol, mă preocupă decalajul acesta dintre propunerea inițială a Europol, uh, susținută de statele membre din Consiliul de Administrație, pe de-o parte, și propunerea actuală pentru bugetul 2019. Uh, e vorba de un decalaj uh, de 21 de milioane de euro și 38 de posturi în uh, organigramă. E un trend confirmat în propunerile pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, în care nu se prevăd uh, creșteri sau sporiri substanțiale ale resurselor Europol. Și dacă nu cumva se va face ceva și se vor furniza resursele adecvate, atunci atât inițiativele incluse de socializare cât și cele planificate în diverse domenii vor fi afectate în mod negativ. Și în cele din urmă, toate acestea vor avea un impact asupra capacităților operaționale Europol. Cu toții am fost de acord să existe oficii în Grecia și Italia pentru verificările secundare de securitate și să avem ofițeri de legătură în Balcanii de Vest. Recrutarea a avut loc săptămâna trecută. Cu toții am convenit în legătură cu decriptarea și susținerea statelor membre în acest domeniu care sunt uh, urgent necesare uh, și ca director Europol fac apel la un buget sustenabil în aceste domenii. În 2017 Europol a susținut 20.000 de uh, operațiuni la nivel național, deci cu 20.000 mai mult decât în 2016 și așteptăm ca acest număr să crească și mai mult avem nevoie de resurse ca să susținem statele membre în anchetele lor în domeniul terorismului sau spălării de bani. Avem nevoie de instrumente IT pentru a furniza un suport mai bun forțelor naționale și sper că înțelegeți că uh, cererile sunt în creștere și în același timp uh, finanțarea scade și atunci uh, am motive să fiu îngrijorată. Parlamentul European a avut o mare contribuție la creșterea Europol de când a devenit o agenție în 2010 în capacitatea noastră de autoritate bugetară, repetate rânduri, Parlamentul a propus finanțare uh, suplimentară și Uh, staff suplimentar pentru a putea face față sarcinilor Europol și sunt recunoscătoare și îmi exprim recunoștința de Comisia Libe care a jucat un rol esențial în dezvoltarea agenției noastre în uh, ultimii ani. Acum salut și raportul uh, Comisiei foarte importante, Comisiei Speciale în legătură cu terorismul, salut și decizia Consiliului și a Parlamentului ca această comisie să aibă mandatul mandat de a negocia acorduri de cooperare operațională cu țări terțe, doamnelor și domnilor. Mi-au angajamentul să continui să vă ofer cât mai multă susținere posibilă cu informații în domeniile care sunt în competența noastră și sunt convinsă că unii dintre dumneavoastră au întrebări la adresa mea nu voi intra mai mult în detalii, ci aș încheia Concentrându-mă asupra priorităților mele, trebuie să înțelegem foarte bine care sunt așteptările comunității polițienești și de aplicarea legii și să găsim un echilibru între acestea și uh, interesele Uniunii Europene. Trebuie să avem uh, suport operațional la cel mai bun nivel și capacități analitice și tehnologice, care este o, o chestiune cheie. Trebuie să încercăm să asigurăm resursele necesare pentru a ne dezvolta pe durata mandatului meu. Uh, și să avem o cooperare transparentă și discuții deschise. Acestea sunt extrem de importante și de asemenea vreau să subliniez din nou importanța pe care o acord relației între Europol și Parlamentul European și să reiterez că vă stau la dispoziție cu orice asistență veți considera necesar. Mulțumesc că mi-ați dat ascultare, cum aștept întrebările și voi încerca să le și răspund. Thank you very much, Mr. Ball. I think... Mulțumesc foarte mult, doamna de Bol. Apreciez faptul că v-ați referit și la aspectele legate de buget. Avem o listă de colegi care doresc să intervină. Primul va fi domnul Diaz de Mera. Aveți cuvântul. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Și doamnă director executiv al Europol și vă urez bun venit. Apreciem faptul că sunteți aici la doar 70 de zile după ce v-ați preluat mandatul. Dumneavoastră, în intervenția dumneavoastră, v-ați uh, axat pe trei cuvinte, obiective, provocări și priorități. Nu voi vorbi despre obiective, pentru că deja le cunoaștem, pentru că ați apărut aici la audiere în fața noastră și foarte bine ni le-ați prezentat din nou. Vreau să fac însă niște comentarii rapide în ce privește provocările și faptul că lipsesc resursele. Deci, da, într-adevăr, considerăm că Europolul are nevoie de aceste 21 de milioane de euro și are nevoie de aceste 38 de posturi, de locuri de muncă și asta pentru că departamentul informatic, care e o adevărată coloană vertebrală a Europol, nu poate să piardă personal și nu se poate repeta ceea ce s-a întâmplat și anume multe proiecte nu s-au putut realiza din uh, cauza că nu au existat resurse bugetare suficiente. Asta în primul rând. În al doilea rând, uh, Considerăm că dumneavoastră ați adoptat o atitudine inteligentă, doamnă, și anume faptul că deja v-ați întâlnit cu 20 de șefi de autorități polițiene și practic cu toate agențiile Uniunii care sunt active în domeniul securității. Acorda susținere operativă și a investi în tehnologie și avea și relații foarte bune cu Parlamentul, relații transparente, în grupul comun de control parlamentar, toate acestea sunt aspecte esențiale și acestea fiind spuse, cred că dumneavoastră deja știți că în septembrie vom avea a treia reuniune a grupului de control parlamentar și aș dori să știu ce punct de vedere aveți dumneavoastră în legătură cu controlul parlamentar și termin cu o evaluare. După cum știți, săptămâna trecută Parlamentul European a adoptat recomandări pentru negocierea de acorduri între Europol și 8 țări. Iordania, Turcia, Israel, Maroc, Liban, Egipt și Algeria dacă puteți să faceți un comentariu și în legătură cu valoarea adăugată pe care o ar, ar aduce aceste acorduri uh, operative pentru securitatea europenilor. Mulțumesc pentru atenție. Thank you very, very much, Ms. Gomez, please. Mulțumesc foarte mult. Doamna Gomez are cuvântul. Mulțumesc, doamna director executiv. Și eu doresc să salut prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Împărtășesc preocupările dumneavoastră legate de scăderea bugetului european Pol într-un uh, moment în care sarcinile cresc și uh, uh, este nevoie de capacități sporite pentru îndeplinirea acestor sarcini. Vă mulțumesc pentru că ne-ați avertizat în legătură cu acest aspect și prin o interacțiune cu Comisia și Consiliul vom încerca să avem în vedere uh, această problemă când se discută bugetul următor. în ce privește și legătura cu forțele de ordine din statele membre, cred că există o apreciere pentru activitatea Europol și este păcat că într-un domeniu în care Europol poate să activeze sinergiile în domenii care sunt esențiale pentru combaterea crimei organizate și diverselor tipuri de infracțiuni, inclusiv terorismul, statele membre uneori nu înțeleg exact care este importanța acestor activități. Deci există o recomandare a Parlamentului în ce privește combaterea spălării de bani. Am negociat și cu Consiliul, dar din păcate Consiliul a fost foarte rigid în ce privește uh, poziția sa. Dacă ar exista uh, intenția serioasă din partea Consiliului de combatere a terorismului și de combatere a altor amenințări, cum sunt spălarea de bani și alte infracțiuni grave, ar fi trebuit să găsească posibilități pentru stimularea acestor activități. Trebuie să acționăm pe plan european. Au fost întreprinși mulți pași, dar încă este mult de făcut. Și v-aș întreba, au existat progrese? Care sunt provocările pe care le vedeți dumneavoastră? Pentru că uh, în clipa de față uh, există uh, preocupări și legate de monedele I will not ask you in particular... de criptomonede care pot să stimuleze până la urmă activitățile de spalare de bani. Deci, Știm uh, și ce s-a întâmplat în uh, Slovacia în uh, ce privește crima îndreptată împotriva uh, jurnalistului uh, care încerca să facă dezvăluiri. Europol poate să acționeze în colaborare cu autoritățile pentru că uh, dacă autoritățile uh, nu sunt serioase în aceste anchete, cum uh, mie mi se pare că este cazul autorităților din Malta, cred că uh, până la urmă și reputația Europol poate avea de suferit. Ce puteți să ne spuneți în legătură cu aceste probleme? Care este percepția dumneavoastră? Pentru că înțeleg că doar de 70 de zile vă aflați în această funcție, dar cu siguranță că există din acest punct de vedere o opinie. Mulțumesc, doamna Macovei, și voi ruga pe colegii care doresc să intervină să se limiteze la uh, 3 minute. Doamna Macovei. Da, este o limită de două minute pe care tocmai ne-o propuneți acum. Înainte de toate doresc să vă felicit pentru funcția pe care o dețineți. Este pentru prima dată că ne întâlnim. Vă doresc toate cele bune. Din punctul meu de vedere, Europolul este viitorul Interpol al Uniunii Europene. Este încă de pe acum, dar eh, probabil că va deveni agenția cea mai importantă pentru a combate terorismul, eh, criminalitatea cibernetică, infracțiunile grave, infracțiunile transfrontaliere. Eh, trebuie să vă sprijinim în această activitate. Iar acum, în ce privește problemele bugetare, care sunt poate cele mai mari probleme cu care vă confruntați, doamna Gomes, a spus că este foarte greu să înțelegem de ce bugetul pentru 2019 a fost redus cu 8 milioane de euro în comparație cu bugetul prevăzut pentru anul 2018 în condițiile în care obligațiile uh, și munca pe care o desfășoară Europol uh, uh, a crescut. Fie că ne referim la criminalitatea cibernetică, și fenomenele de infracțiuni grave, de infracțiuni transfrontaliere au sporit. Deci, având în vedere această reducere propusă cu 8 milioane de euro pentru bugetul eh, pentru 2019, care ar putea fi sarcinile pe care Europol nu va mai putea să le îndeplinească dacă nu va dispune de acești bani și aceste activități eh, sunt deja planificate pentru 2019? Și o altă întrebare. Care sunt, până la urmă, necesitățile financiare și prioritățile pe care vi le stabiliți? Uh, pentru că uh, stabilind o listă de priorități trebuie să știți și care este finanțarea necesară pentru ele. Care ar fi până la urmă fondurile necesare pentru ca aceste priorități să poată fi duse la îndeplinire? Mulțumesc foarte mult, doamna Macovei. Doamna Entfeld. Mulțumesc. Eh, Domnule De Bol, eh, bun venit eh, din nou la Libe. Înțeleg că sunteți aici pentru a doua oară. În ce privește intervenția doamnei Gomez, în ce privește investigațiile crimelor împotriva jurnalistei din Malta și a jurnalistului din Slovacia, ați putut colabora cu forțele de ordine locale Înțeleg că această colaborare a fost foarte modestă și că avem unele semnale foarte îngrijorătoare, pentru că la o perioadă deja atât de îndelungată care a trecut de la aceste crime, nu există informații care pot fi furnizate opiniei publice, nu există până la urmă semne că investigațiile se apropie de o finalizare, un șef al poliției a demisionat în Slovacia. De asemenea, independența uh, magistraților din Malta a fost pusă sub semnul întrebării, au fost uh, confiscate um, niște um, aparate um, de investigare care este până la urmă uh, au fost confiscate telefoanele unor jurnaliști. Aș vrea să știu în ce măsură Europol este în cunoștință de cauză și uh, constatăm că nu există independența justiției, uh, există implicare a forțelor de ordine în spălare de bani, autoritățile de supervizare uh, în domeniul uh, autorității spălării banilor uh, sunt de asemenea mm, puse sub semnul întrebării. Deci, dumneavoastră știți că anumite informații care sunt furnizate de către autoritățile locale poate că nu sunt demne de încredere. Cum reacționați dumneavoastră? Mulțumesc, domnul Andehoschi. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă director executiv, pentru că ați venit în mijlocul nostru. Sunt aici în partea uh, dreaptă a sălii. Uh, nu dispunem de mult timp. Câteva întrebări scurte. Cu doi ani în urmă, predecesorul dumneavoastră uh, a afirmat în cadrul comisiei noastre că va combate fraudarea nefungujemy mu nizozemii a Slovenska. Kilometrajului, care este un fenomen destul de răspândit în Europa. Este vorba de 13 miliarde pe an care pot fi în felul acesta dobândite. Aș vrea să știu dacă s-a întreprins ceva. Mi se pare că nu s-a întâmplat nimic. După aceea, uh, ofițerii uh, din uh, statele marcate de criză. Um, de ce bugete dispun? Pentru că eu am fost raportor din umbră pentru un document uh, legat de statele aflate în criză, cum ar fi Libia, de pildă, în care trebuie uh, combătut uh, orice tip de trafic ilegal de persoane. În 2016, stat, au existat state membre care nu au furnizat suficiente informații. Aș vrea să știu dacă, din acest punct de vedere, s-a îmbunătățit situația. Aștept uh, răspunsul dumneavoastră. Ultima intervenție, domnul Dupre. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, doamnă director. Îmi face plăcere să vă revet uh, după uh, ceva mai mult de două luni din momentul în care ați uh, preluat această funcție. V-am urmărit cu atenție și găsesc că filozofia pe care ați apărat-o în legătură cu Europolul este foarte justă. Europolul este un centru pentru schimbul de informații, un centru de analiză și un centru în care eh, se iau inițiative și eh, există coordonarea acestor inițiative, mi se pare că este o filozofie adecvată care nu împietează până la urmă puterile autorităților naționale, dar care îmbunătățește eh, cooperarea. Iar în ce privește pledoaria pe care ați făcut-o în favoarea uh, obținerii de fonduri uh, corespunzătoare pentru activitățile Europol, apreciez și deci eu cred că și uh, Comisia Libe și Comisia pentru Bugete ar trebui să poate să acționeze pentru a îmbunătăți situația. Din păcate, um, există și ă, probleme în relația cu celelalte instituții europene. În ce privește subcomisia pentru combaterea terorismului, uh, Uh, am avut contacte cu autoritățile din statele naționale și au vorbit despre uh, riscul existent legat de uh, faptul că datele sunt criptate în clipa de față. În ce privește decriptarea, ce puteți întreprinde și dacă puteți acționa în coordonare cu autoritățile naționale? O a doua întrebare o chestiune care destabilizează din punct de vedere politic o parte a statelor membre din Uniunea Europeană. Ce se întâmplă în Mediterana în clipa de față datorită traficului de persoane. Este o tragedie și până la urmă efectele negative se resimt în întreaga Uniune Europeană. Ce puteți întreprinde dumneavoastră pentru a combate traficul de persoane? și cum puteți colabora cu Frontexul, cum vă repartizați din acest punct de vedere sarcinile. Vă mulțumesc și aștept răspunsul. Mulțumesc foarte mult, doamna Bol, aveți cuvântul. Thank you. Thank you. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Am să încep uh, de îndată cu întrebările adresate de domnul Diaz de Mera. Vă mulțumesc pentru că susțineți prioritățile și obiectivele stabilite de Europol. Într-adevăr, avem uh, probleme cu departamentul de IT pentru că în ultimii ani, din cauza atacurilor teroriste și din cauza contrabandei cu migranți, am consolidat capabilitățile Centrului de Contraterorism și al Centrului pentru uh, Migranți. Însă, din cauza că a trebuit să prioritizăm uh, bugetul, a trebuit să facem economii pe partea de IT și unele proiecte nu au mai uh, beneficiat de finanțare. Componenta IT este esențială esențială pentru Europol, atât pentru aspectele tehnice, cât și pentru faptul că Europolul, fiind un centru de informații, trebuie să primească, să partajeze și să prelucreze informații și trebuie să ne menținem la cel mai înalt nivel în acest domeniu. De aceea trebuie să avem resursele necesare pentru a ne dezvolta sistemele IT, pentru că doar așa putem să ajutăm statele membre. Așadar, tehnologia este deosebit de importantă. Cooperarea cu GPSG este la fel de importantă. Am avut o primă întâlnire în Bulgaria, unde încă am fost observatori. Apoi președintele GPSG a venit la Consiliul de Administrare, ne-a explicat modalitățile de cooperare. Și cred că este foarte bine că va exista o monitorizare politică a um, organizării Europol și aceasta va permite o relație mai strânsă cu Parlamentul European și Parlamentele Naționale și uh, sfaturile lor uh, sunt uh, orientări pentru viitorul agenției. Întotdeauna stau la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde întrebări. Aștept cu nerăbdare întâlnirea din septembrie când vom discuta despre aceste subiecte tematice. Acordurile operaționale pentru țările terțe sunt foarte importante pentru Europol pentru că noi nu avem acorduri operaționale cu țările terțe în momentul de față și este clar că în contextul problemelor de securitate internă și externă trebuie să colaborăm mai mult cu țările terțe. Mă bucur foarte mult că Parlamentul uh, a dat îndrumări Comisiei și a fost de acord cu evoluțiile din acest domeniu. Sure that... Trebuie să ne asigurăm că dispunem de cele mai exacte informații pentru a putea răspunde la amenințele de securitate din Uniunea Europeană. Acum mă adresez doamnei Gomez. Mă refer la FIU, Unitatea de Informații Financiare și, caldurile, și cazurile din Malta și Slovacia în ceea ce privește hub pentru criptomonede. Ceea ce am aflat eu în turneul în diferitele state membre a fost că multe state membre au cerut sprijinul Europol în investigații pe mm, webul, webul întunecat, pe dark web, nu doar pentru uh, efectuarea de anchete, ci și pentru identificarea deficiențelor în uh, dark web sau pentru instruirea uh, polițiștilor uh, și anchetatorilor uh, în uh, domeniul Uh, dark web, pentru că ei vor să aibă instrumentele necesare pentru a învăța cum funcționează criptomonedele și dark web-ul. Deci uh, există acest, uh, aceste priorități în rândul statelor membre. Am discutat și cu președintele CEPOL pentru a putea organiza diferite acțiuni de instruire. Dacă facem asta la nivelul Europol, înseamnă că practic sprijinim anchetele operaționale. Centrul European de mm, Infracționalitate Cibernetică are specialiști în uh, domeniul uh, criptomonedelor. Ei sunt foarte solicitați în momentul de față, dar încercăm să facem față situației. Avem uh, îi instruim pe ofițerii din statele membre în momentul de față, tot cu statele membre ne-am uh, asumat angajamentul de a lucra în rețea pentru a face, pentru a face schimb de expertiză. Și, în plus, sprijinim uh, investigațiile derulate în statele membre pe această chestiune foarte importantă. Bineînțeles că trebuie făcute progrese. Este de la sine înțeles. În ceea ce privește cazurile din Malta și Slovacia, am să răspund mai târziu. Iar în ceea ce privește uh, unitățile de mm, informații financiare, FIU, există o cooperare strânsă între aceste unități și agențiile de punere în aplicare a legii. Avem uh, uh, anchete operative, expertiză, conferințe la nivel Europol în acest domeniu. Dar mai trebuie făcute progrese în continuare și mai trebuie crescut nivelul de conștientizare De altfel, este al doilea cel mai important lucru într-o investigație. Și de aceea trebuie să facem pași înainte. Doamna Macovei, acum, vă mulțumesc foarte mult pentru felicitările pe care mi le-ați adresat în legătură cu bugetul. Bugetul propus acum reprezintă un deficit. Bugetul propus are un oarecare impact asupra activităților uh, curente. De exemplu, vorbim despre desfășurarea ofițerilor în hotspoturi sau întreținerea uh, platformei. În 2018 am primit 5 milioane de euro um, printr-un buget uh, rectificativ însă suma nu a fost prevăzută și pentru 2019, deci nu vom putea să asigurăm um, întreținerea acestei platforme de criptare. Efectul uh, de plin al celor 26 de noi angajați recrutați în prima jumătate a anului și uh, crearea a 5 noi posturi și costurile aferente uh, cu foaia de parcurs uh, a Europol. Există cerințe în creștere în diferite domenii. Uh, lumea spune vrem mai mult Europol, nu vrem uh, mai puțin Europol. Deci există o cerere de sprijin din partea Europol. Apoi, este necesar uh, dezmembrarea rețelelor de contrabandiști din toate statele membre și pentru asta este nevoie de sprijinul Europol. Când merg în diferitele state membre și organizațiile vămilor cer mai multă colaborare cu Europol și vor să fie mai implicate în funcționarea Europolului. Vor să trimită ofițeri de legătură și vor să împărtășească mai multe informații cu Europol avem un număr tot mai mare de operațiuni și în ultimul an am asistat la o creștere. De aceea trebuie să prioritizăm uh, sprijinul pe care îl acordăm investigațiilor în diferitele state membre. Ne implicăm în anchete foarte complexe uh, cum, au fost, uh, cum a fost cazul celor din Malta și Slovacia și este posibil să ne confruntăm cu mai multe cereri de acest gen în viitor. Trebuie de asemenea să îmbunătățim și calitatea sprijinului analitic, pentru că nu este posibil ca statele membre să investească prea mult în asta și statele membre au nevoie de suport operativ pentru că astfel Europolul îi poate susține în operațiunile lor. În ceea ce privește interoperabilitatea, este nevoie de mai multe resurse și în plus vrem să dezvoltăm uh, noi resurse, noi uh, instrumente criminalistice care sunt prea costisitoare pentru statele membre. Efectele concrete pentru 2019 dacă proiectul de buget uh, aprobat de Consiliul Director în februarie nu este pus la dispoziție, atunci va fi o problemă în ceea ce privește verificările secundare în uh, hotspoturile pentru migrație. Va fi greu să dezvoltăm noi uh, tehnici și tactici pentru a combate criminalitatea pe dark web. Avem o, foarte, o mică echipă uh, dedicată, însă cererea este foarte mare. Pe de altă parte, trebuie să asigurăm accesul la date pentru mii de investigatori din statele membre. De asemenea, vrem să dezvoltăm soluții tehnice interoperabile pentru prelucrarea informațiilor de călătorie, astfel încât să avem un control mai bun la granițele externe ale Uniunii Europene. În ceea ce privește verificările încrucișate, Acestea trebuie să fie automatizate, astfel încât să fie mai ușor de realizat și să nu cheltuim uh, bani uh, pe verificarea încrucișată a datelor când această verificare poate fi făcută automat. Apoi uh, trebuie să um, oferim sprijin pentru eliminarea conținutului ilegal, în special în contextul terorismului. Stat, Europolul a fost uh, solicitat să coordoneze o rețea a statelor membre, dar pentru asta este nevoie de resurse. Trebuie să îmbunătățim uh, combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin promovarea cooperării între FIU și autoritățile de punere în aplicare a legii. Dar în acest sens mai avem multe de făcut. Și pe de altă parte, Europol uh, trebuie să devină un hub de formare și dezvoltare, dar pentru asta va trebui să explorăm uh, ce este pe piață, ce folosesc uh, infractorii și cum trebuie să răspundem, pentru că dacă fiecare țară trebuie să acționeze pe cont propriu, este aproape imposibil. Thank you very much, Ms. De Bol. Mulțumesc foarte mult, doamna De Bol. Cred că am primit niște răspunsuri foarte cuprinzătoare și exhaustive, nu? Era doar o pauză sau vreți să continuați? Indeed, uh, the performances of Europol in the... Performanța Europol uh, în uh, investigațiile din uh, statele membre se limitează la regulamentul nostru de organizare și funcționare. Am discutat cu șeful poliției din Malta și Slovacia despre aceste cazuri. La începutul intervenției noastre nu a fost ușor ca personalul Europol să fie acceptat. Am avut o discuție, am avut o persoană dedicată la Europol responsabilă de discuțiile cu autoritățile locale atunci când sunt probleme. Acum Europol este acceptată ca parte a echipei de anchetă. M-am asigurat de asemenea că oamenii noștri de la Europol uh, pot să um, compară ca martori în instanță noi la Europol nu putem aplica măsuri coercitive, doar facem parte dintr-o echipă, iar autoritățile judiciare sunt uh, responsabile și dețin controlul. În ceea ce privește conformarea cu regulile, autoritățile judiciare trebuie să se pronunțe. Pe 11 iulie această comisie va avea o întâlnire uh, la care reprezentanții Europol vă vor da mai multe informații despre rezultatul acestor investigații. În ceea ce privește cazul cu telefonul, nu, am, nu l-am investigat în Slovacia. Acum, referitor la cele trei întrebări specifice, nu mai avem decât două minute la dispoziție, propun să vă trimit un uh, răspuns cuprinzător în scris și mă adresez acum domnului Depre. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare și dacă nu vă deranjează, vă voi transmite și dumneavoastră un răspuns complet la întrebare. Vă rog. Doamna Infeld, mulțumesc. Eu am mai avut o a doua întrebare legată de partajarea informațiilor. Uh, în contextul problemelor cu statul de drept în anumite state membre. Diferite probleme. Știm despre ce state membre vorbim. Puteți răspunde și la această întrebare în scris? Sigur că da, vă pot da răspunsul în scris. Mulțumesc. Bine. Acum totul este acoperit și dacă nu, va fi abordat în scris. Îmi cer scuze pentru neînțelegere. Credeam că doamna de bol terminase de răspuns. A fost vina mea, bineînțeles. Cred că v-ați dat seama din uh, întrebări și din uh, răspunsuri că agenția dumneavoastră are un aliat uh, și un susținător puternic în Comisia Libe. Vom face tot posibilul să aveți la dispoziție mijloacele necesare și cred că va trebui să continuăm dialogul nostru foarte strâns. Uh, Mulțumesc uh, și mult succes în continuare, doamna De Bol. Now we can move to point number five. The full application of the... Bun, trecem la punctul numărul 5. Acum este vorba despre România și Bulgaria și e vorba de aplicarea integrală a dispozițiilor acquis Schengen, desfințarea controlelor la frontierele interne, terestre, maritime și aeriene. Grupul SND în aprilie a făcut o cerere și coordonatorii de la LIBE au fost de acord să lansăm un raport din proprie inițiativă în legătură cu aplicarea de plină a dispozițiilor acquis Schengen în Bulgaria și România. Raportor, în calitate de raportor aș reaminti faptul că, iată, sunt șapte ani de când Bulgaria și România au îndeplinit toate cerințele pentru a deveni pe deplin membri ai spațiului Schengen, dar a fost blocată uh, decizia politică la Consiliu de atunci și până acum. Și actualmente Bulgaria și România au toate responsabilitățile și obligațiile ale unui stat uh, Schengen, membru Schengen, dar uh, sunt și cetățeni europeni, dar nu au încă libertate de mișcare uh, ca membru care să fie aderent de plin la spațiul Schengen și își aduc contribuția acestor două, aceste două țări, păzesc frontierele externe, dar au fost păstrate în afara Schengenului din motive pur politice. Îmi reamintesc că Parlamentul nostru și-a exprimat clar poziția în repetate rânduri și cu ocazia unei dezbateri la plenară și în raportul anual în legătură cu funcționarea uh, zonei Schengen adoptată în luna mai, deci de multe ori Parlamentul a adoptat o poziție și acest raport din prima inițiativă își dorește să confirme și să intre mai în detaliu în legătură cu poziția Parlamentului și anume Consiliul trebuie să ia o decizie imediată în legătură cu aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen cu frontierele uh, maritime, uh, aeriene și terestre uh, printr-o lege unică și să nu fie o abordare în doi pași. Spun și eu câteva cuvinte în legătură cu uh, istoricul povește că în 2010 Consiliul a adoptat o propunere uh, Uh, pentru accesul de plin a celor două țări. Apoi, la Consiliu nu s-a ajuns la niciun acord. Președinția polonă, în 2011, a propus atunci, o, a venit cu o propunere de compromis pentru accesul uh, aerian și uh, maritim și cu o amânare ulterioară în legătură cu frontierele terestre. Însă chiar și această decizie nu a fost adoptată timp de șapte ani, de, deci din 2011 până acum, ceea ce este complet uh, inacceptabil din punctul de vedere al principiilor Uniunii Europene. Abordarea în două trepte pentru Bulgaria și România, în ce privește accesul la spațiul Schengen, cred eu că nu are nicio justificare juridică și pune un număr de probleme și de riscuri pentru ar introduce noi condiționalități pentru a întârzia și mai mult eliminarea verificărilor la frontierele terestre. Ar fi o povară uh, economică prelungită pentru cele două state membre pentru că se mențin uh, controlele la frontierele terestre și ar fi și uh, cauza unor lacune în informații potențiale între statele membre Schengen și non-Schengen în viitor. Deci ar fi un precedent periculos. Și Parlamentul de aceea ar trebui să aibă o poziție fermă și să susțină ce am mai spus în legătură cu extinderea anterioară a spațiului Schengen și orice alt fel de uh, uh, decizie ar avea consecințe negative socioeconomice și politice, nu doar pentru România și Bulgaria, ci și pentru Uniunea Europeană în întregimea sa. Așadar, dragi colegi, uh, Recent s-a adoptat raportul anual în legătură cu funcționarea spațiului Schengen, care a evaluat uh, situația actuală și problemele actuale și ultimele evoluții și uh, în lumina tuturor acestor elemente, eu sugerez ca amendamentele depuse să țină cont de sfera specifică a raportului nostru din proprie inițiativă, deci e vorba de modalitățile pentru aderarea României și a Bulgariei. Uh, termenul de depunere a amendamentelor este 20 iulie iar acum dau cuvântul raportorilor din umbră, care doresc să ia cuvântul, desigur. Domnul Coeliu. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Eu susțin tot ce a spus dumneavoastră. Deci, da, avem practic o poziție uh, identică. Nu pentru că Parlamentul uh, timp de ani de zile a susținut poziția pe care ați uh, prezentat-o dumneavoastră, pe drept cuvânt, ci pentru că noi avem dreptate. Și anume, sunt uh, diverse motive care duc la acordarea României și Bulgaria statutul de membru plin al spațiului Schengen. Primul motiv ar fi că trebuie respectate regulile noi am stabilit niște reguli care spun că fiecare stat membru care îndeplinește condițiile trebuie să fie inclus în spațiul Schengen. Și nu doar în fața Parlamentului, ci și în fața statelor membre. Asta înseamnă că echipele tehnice Uh, care și-au făcut uh, evaluările și și-au dat seama că ambele țări îndeplineau toate condițiile. Deci, dacă vrem să respectăm regulile și să spunem statelor membre care nu respectă regulile că trebuie penalizate, atunci cele care respectă condițiile trebuie să uh, aibă permisiunea de a deveni membri cu dreptul de pline statului Schengen. În al doilea rând, și al doilea motiv, statutul, uh, mesajul pe care îl transmitem noi fie că vrem, fie că nu vrem, faptul este că dacă nu sunt uh, membri de plină ai Schengen, cetățenii din cele două țări uh, capătă ideea că sunt cetățeni de rang secund, că nu au drepturi egale uh, cu toți ceilalți cetățeni europeni. Deci, dacă într-adevăr credem în cetățenia europeană, atunci trebuie să uh, acordăm și acestor cetățeni același statut. Și în al treilea rând, și al treilea motiv, domnule președinte, dacă e să mă întrebați pe mine ce învățăminte uh, avem de tras de pe urma uh, acestor evenimente, trebuie să ne dăm seama că în acest domeniu unanimitatea e o regulă proastă, pentru că unanimitatea înseamnă că acele, aceste decizii care trebuie luate nu sunt luate din cauza unor interese egoiste naționale. Și pentru ce ar trebui noi să le luptăm e pentru o abordare europeană în aceste domenii. După tratatul de la Lisabona, în multe uh, uh, domenii care țin de competența comisiei noastre, avem de face cu codecizie, procesul de codecizie. Și procesul de codecizie uh, înseamnă că din partea Consiliului se iau decizie cu majoritate calificată și nu unanimitate. Deci știm că există condiții obligatorie, obligatorii cu hotărâre în unanimitate în acest dosar, dar este o soluție proastă unanimitatea. Și rezultatul este că uitați că de șapte ani tot discutăm asta, deși cele două țări îndeplinesc condițiile. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Coelho. Doamna Vergia, vă rog. Merci, monsieur le président Mulțumesc, domnule președinte și raportor succint spun că sunt total de acord cu ce a spus dumneavoastră și cu ce a spus domnul Coeliu. Grupul nostru, GUE, consideră că nu există niciun motiv ca Bulgaria și România să nu fie pe deplin membre spațiului Schengen. După cum a spus, sunt două țări care respectă cerințele juridice de mai mult de șapte ani, deci e un blocaj pur politic abordarea în doi pași sau în doi timp nu are niciun temei juridic, ceea ce s-a și spus de altfel. Și de altfel e vorba de frontierele terestre și este vorba de frontierele care afectează cel mai mult uh, pe cetățenii europeni și cetățenii din cele două țări Uh, ar avea pe drept cuvânt sentimentul că sunt victimele unei nedreptăți. Mai ales vorbim de lucrătorii transfrontalieri din aceste două țări și uh, toate astea duc la creșterea extremei drepte și anti-europenilor. Și vă mulțumesc pentru că ne-ați transmis uh, atât de devreme proiectul de amendamente. Eu cred că noi nici nu vom depune amendamente pentru că nu avem mare lucru de adăugat. Eu suntem de acord cu ceea ce ne-ați explicat foarte bine. Mulțumesc. Președintele. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Bună, domnule președinte. Domnul Adamov. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să vă felicit pentru acest raport Vă bucurați de sprijinul meu total. Nu știu de câte ori am tot solicitat Consiliului să ia o dată o decizie în ce privește Bulgaria și România. În Europa se tot vorbește despre solidaritate, despre dreptate, dar iată că nu se acceptă România și Bulgaria în spațiul Schengen, astfel încât vedem că nu există această dreptate și solidaritate. Bulgaria și România îndeplinesc încă din 2011 toate criteriile, însă iată că cele două țări nu uh, pot adera pe deplin la spațiul Schengen, ceea ce este de dreptul o umilință pentru ele. În Uniunea Europeană se vorbește despre statul de drept uh, și Iată că sunt uh, câteva state membre care fac obiectul unor proceduri uh, în fața justiției, dar iată că mm, e vorba de acele state membre care nu respectă propriile legi. Și atunci despre ce stat de drept mai vorbim? criteriile de aderare la spațiul Schengen au fost îndeplinite de către Bulgaria și de către România, însă cele două țări încă nu fac parte din spațiul Schengen. Sunt alte state membre care cer o procedură sau un proces în două etape pentru aderarea celor două țări. Mi se spune că mai întâi trebuie eliminate controlele la frontierele maritime și aeriene și mai apoi controlele la frontierele terestre întrebarea asta vă duce la o mai mare unitate a Uniunii Europene. Nu, eu cred că e o practică negativă care vă duce la mai mult euroscepticism și va duce la mai mult naționalism. De aceea, Bulgaria și România trebuie să devină membre de plin ale spațiului Schengen. Sper că Croația nu va trebui să treacă prin aceleași încercări. Mulțumesc. Domnul Pițul, așa pe doamna Macovei. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt vreau să vă felicit în calitate de raportor pentru un raport excelent. Sigur, astăzi suntem membri în Uniunii Europene, unde e garantată libertatea de circulație, care una din cele mai mari realizări ale uh, Uniunii Europene, dar iată că ea este sacrificată de dragul apărării frontierelor. Asta se face pentru a compensa lipsurile în uh, Uh, alte politici în ceea ce privește reforma sistemului de la Dublin și sistemul comun de azil, dar singurul mod de a ne proteja realizările e să întărim uh, erigile lipsă sau slabe din politicile noastre. Vreau să mulțumesc și pentru că ați inclus Croația în uh, raport, în proiectul de raport. Noi aplicăm uh, cu succes în sistemul de informații Schengen începând cu anul trecut și utilizăm uh, toate fondurile europene avute la dispoziție pentru a ne pregăti cum se cuvine pentru aderarea la spațiul Schengen. Și e o chestiune de săptămâni sau luni până când vom îndeplini toate criteriile care au mai rămas. Și nu e acceptabilă o soluție de aderare parțială, cred eu. Doar o aderare de plină bazată pe merite și pe îndeplinirea criteriilor e, e soluția corectă pentru a consolida spațiul Schengen și deci și Uniunea Europeană, proiectul european. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Macovei și doamna Hiuzmenova. Mulțumesc! Voi vorbi în uh, românește, în limba mea da s a finalizat procesul de evaluare pentru românia și bulgaria pentru intrarea în schengen și a fost confirmat și de consiliu în iunie două mii uh, optsprezece de asemenea comisia și parlamentul au confirmat și în două mii șaptesprezece și în două mii optsprezece pregătirea tehnică a româniei și bulgariei pentru intrarea în schengen și de asemenea pe doi iulie două mii optsprezece s a publicat în gazeta oficială a uniunii europene uh, decizia prin care uh, se elimină ultimele bariere în aplicarea acquis ului schengen de către românia și bulgaria și va intra în vigoare uh, la, în august două mii optsprezece deci nu va mai trebui transpusă. mă bucur că am fost raportor la acest ultim raport de eliminare a ultimelor restricții în aplicarea acquis ului comunitar. Uh, pentru România și Bulgaria. Uh, sigur că doresc ca țara mea să intre în uh, Schengen. Aș vrea să fac un singur comentariu. Așa cum Comisia niciodată nu a legat intrarea României și Bulgariei în Schengen de MCV, Mecanismul de Cooperare și Verificare pentru România și Bulgaria, așa nu trebuie nici noi să legăm în, această, în acest raport privind intrarea României și Bulgariei în Schengen. Uh, pentru că mecanismul de cooperare și verificare trebuie să continue până la îndeplinirea condițiilor și criteriilor puse acolo. Iar uh, vă spun asta cu atât mai mult cu cât în România se duce o luptă acerbă zi de zi împotriva anticorupției și probabil că ăsta este efectul pervers al unei corupții, anticorupții de succes. Chiar astăzi dimineață, procurorul șef al DNA, al Direcției Naționale Anticorupție, uh, a fost uh, revocat din funcție. Uh, motivele au fost de genul că a dat interviuri la Euronews și la BBC, instituția funcționează bine și managementul e bun, deci practic Uh, decizia este una politică pentru că politicienii din arcul guvernamental nu își mai doresc să fie verificați. Vă spun asta pentru că în aceste condiții, da, avem nevoie de mecanismul de verificare și cooperare și abia așteptăm următorul raport. Mulțumesc! Thank you very much indeed, Ms. Husmanova. Mulțumesc, doamna Husmanova. Mulțumim, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să vă mulțumesc pentru acest proiect de raport. A spus și domnul Coelho că din 2011 încoace și Bulgaria și România îndeplinesc criteriile de aderare la spațiul Schengen. Atitudinea nedreaptă față de țările noastre durează de ani de zile și mă face să mă bucur ori de câte ori se încearcă să se pună capăt acestei nedreptăți și uh, să se pună capăt acestor bariere la adresa aplicării legislației europene. Parlamentul European întotdeauna a avut o poziție fermă de altfel și anume că regulile trebuie să se aplice în mod egal tuturor. Și mulțumesc colegilor pentru susținere. Uh, obstacolele la adresa aderării noastre la spațiul Schengen sunt obstacole de natură pur politică, dat fiind contextul crizei migrației de azi. Vreau să subliniez că Bulgaria contribuie prioritar la controlul fluxului migratoriu. Bulgaria a investit masiv în îmbunătățirea controlului uh, la frontierele externe. Am avut și susținerea uh, Agenției de Pază de Coastă, și pază de frontieră în plus. Dacă controlele la frontieră, la frontierele interne ale Bulgariei și României ar fi uh, suprimate, uh, atunci uh, mijloacele utilizate pentru aceste puncte de frontieră ar fi uh, utilizate pentru frontierele externe. Deci ar fi resurse suplimentare. Uh, în unele state membre, cetățenii bulgari și români sunt verificați suplimentar la frontierele, se controlează uneori și bagajele, ceea ce nu este drept față de cetățenii noștri. Trebuie să adăugăm la toate astea și consecințele de natură economică un studiu din 2016 a evaluat costurile uh, reintroducerii controlelor la frontierele interne în spațiul Schengen. Aceste costuri uh, eventuale ar putea uh, ajunge chiar și la 20 de miliarde de euro și între 2 și 4 miliarde în ce privește costurile operaționale. De aceea trebuie să continuăm să facem presiune asupra Consiliului. Domnul uh, Eminem. Cu raportul dumneavoastră și vreau să mulțumesc colegilor din Comisia Libe, dar în general colegilor din Parlamentul European care au susținut tot timpul aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen și cred că este foarte important să transmitem aceste mesaje și celor din Consiliu pentru a opri această nedreptate uh, cauzată cetățenilor noștri. A spus foarte corect că cele două state trebuie, îndeplinesc uh, de șapte ani de zile toate criteriile tehnice. Practic am investit bani publici ai românilor și ai bulgarilor pentru a asigura uh, securitatea la frontierele externe a Uniunii Europene. Faptul că nu se ia acea decizie în JAI este un fel de abuz în serviciu. În România, să știți că abuzul în serviciu încă se pedepsește cu șapte ani de închisoare, dacă tot vorbim de lupta anticorupție și alte lucruri uh, menționate de doamna Macovei. Uh, statul de drept înseamnă să respectăm și legislația europeană. Asta înseamnă că nu putem să închidem ochii la acest uh, abuz care se întâmplă în Consiliu și trebuie să luăm măsuri, să insistăm, să avem un punct de vedere al Parlamentului European mai radical mai uh, solicitant și deci vă rog frumos, dragi colegi, să nu avem amendamente la acest raport care să accepte o intrare în doi pași în spațiul Schengen. Haideți să nu acceptăm noi criterii tehnice care trebuie să le îndeplinească aceste două țări pentru a intra în spațiul Schengen. Nu este normal să se întâmple așa și cred că nu este uh, european să procedăm în acest fel. N-am vrut uh, să, să spun ceva despre demiterea procurorului DNA, dar dacă s-a ridicat această problemă, vreau să știți că motivele pentru care a fost revocată uh, procurarea șefă DNA sunt uh, întinse pe 30 și ceva de pagini. De atunci, de la acel raport al Ministrului Justiției, au mai apărut protocoale secrete între Justiția din România, acel, acea procuratură, uh, semnate în fals de către uh, oameni uh, din, din jurul justiției, da? Uh, care încalcă uh, orice principiu al statului de drept. Deci nu vă luați după articole scrise în Euronews și altceva. Doamna procuror a fost demisă din cauza unor nereguli, din cauza unor abuzuri, care nu cred că le-ați accepta în țările dumneavoastră. Vă mulțumesc și îmi cer scuze că a trebuit să intru și în acest subiect. Thank you very much and thanks colleagues for the support for the major direct. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, uh, stimați colegi, pentru că susțineți direcția generală acestui raport. După cum a spus și domnul Coelio, Schengen este o parte a soluției, nu o parte a problemei. Sunt absolut de acord și cu uh, spusele domniei sale și cred că trebuie să susținem acest efort pentru a transmite un nou mesaj politic puternic din partea Parlamentului European. Și doamna Macovei a subliniat uh, Comisia Europeană niciodată nu a făcut o legătură obligatorie între uh, admiterea în spațiul Schengen și MCV dar, pe de altă parte, sigur că este o chestiune care până la urmă trebuie să fie uh, respectat uh, când ai uh, căzut de acord cu ceva, trebuie să respecti. Iar dacă noi ne dorim ca Uniunea Europeană să fie credibilă, atunci trebuie să fie respectate toate deciziile de către liderii Uniunii Europene și să nu mizăm până la urmă pe asemenea legături false. Doamna Macovei, vă rog foarte pe scurt susțin raportul și doresc intrarea româniei și bulgariei în schengen și o spun de ani de zile dar nu trebuie legat de mcv asta este tot și dacă avem probleme cu corupția și în românia și în bulgaria cu atât mai mult. mulțumesc. deci încă o dată susțin intrarea româniei și bulgariei în schengen dar fără legătură cu mcv. I don't think we have any... Nu cred că există vreo contradicție din acest punct de vedere. Problema uh, Schengen și problemele legate de MCV nu trebuie să fie tratate legate între ele. Deci, uh, da, domnule Coelio, vă rog, o observație foarte scurtă. Nu am nicio problemă să uh, legăm și uh, afirmațiile uh, legate de corupție de criteriile Schengen dacă am aplica acest lucru pentru toate statele membre. Ceea ce mi se pare că este inadmisibil este să existe doar pentru Bulgaria și România asemenea criteriu. Mi se pare, spune domnul președinte, că este o abordare fair play. Deci, vă amintesc că Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 20 iulie. Vă mulțumesc foarte mult! Putem trece acum la punctul numărul 6. Oaspeții noștri sunt prezenți în sală. Poate cineva îi invită să intre.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 constat că este un amplu interes existent pentru a putea să-i urmărim pe cei doi miniștri din partea președinției austriece. Le spun uh, bun venit <laughs> domnului Kickel, ministru federal pentru probleme interne din Austria, care este încă pe drum, și domnul uh, ministru Iosef Moser pentru uh, drept constituțional. Uh, ne face plăcere că sunteți prezenți astăzi în mijlocul nostru pentru a ne prezenta prioritățile președinției austriece, președinția austriacă. Vine într-un moment crucial pentru Uniunea Europeană, pentru că este ultimul an întreg de mandat pentru uh, Parlamentul European și pentru Comisie și este este până la urmă și o președinție a ultimei speranțe, într-un fel. Grupul Libe are mare responsabilități uh, pentru uh, a fi tratate problemele cele mai presante din partea cetățenilor europeni, nu ca un wishful thinking, ci să fie luate în serios și îndeplinite, iar președinția austriacă trebuie să finalizeze într-un fel activitatea desfășurată de noi în ultimii patru ani ehm, și există eh, priorități de eh, protecție a cetățenilor europeni care sunt legate de activitatea acestei comisii. Iar eh, cuvântul cheie trebuie să fie Europa care protejează pe cetățeni și nu fiecare stat membru în parte, deși există și o asemenea tendință. Eu sper că aceasta va fi direcția care va fi urmată de către președinție și după cum domnii miniștri eh, cunosc foarte bine, în ultimele luni am făcut unele progrese în ce privește dosarul privind eh, administrarea fenomenului migrației și din acest punct de vedere trebuie să existe unitate la nivelul eh, Consiliului. dar este nevoie o coordonare și în ce privește pachetul uh, privind migrația. Așteptăm rezultate concrete din aici. Acum două săptămâni uh, uh, uh, lideri ai statelor membre uh, până la urmă au blocat uh, un dosar care a fost rezultatul a unor eforturi îndelungate timp de multe luni. Dar uh, până la urmă trebuie să existe o legătură inclusiv a acelor documente cu pachetul privind acordarea dreptului de azil. Deci, uh, trebuie să uh, um, aflăm de la dumneavoastră care este uh, pregătirea dumneavoastră pentru ca toate eforturile să fie îndeplinite pentru transpunerea în practică a acestui pachet. Și sigur că se înțelege magnitudinea provocărilor care se află în fața noastră. Iar în ce privește organizarea practică, vă voi da dumneavoastră, domnilor miniștri, cuvântul uh, Uh, pentru prezentele dumneavoastră, câte 10 minute pentru fiecare. După aceea uh, vom avea uh, intervențiile din partea coordonatorilor și a celor membri ai comisiei care doresc să ia cuvântul. Dar eu cred că timpul de vorbire ar trebui să fie limitat la câte două minute din partea colegilor noștri. Domnul ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, stimate domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European. Este o mare bucurie pentru mine să vă vorbesc astăzi despre prioritățile președinției austriece în ce privește securitatea internă și pentru a putea discuta după aceea cu dumneavoastră aceste priorități, pentru că eu cred că există o relație de parteneriat cu Parlamentul European. Această cooperare este foarte importantă pentru mine și în trecut m-am întâlnit cu diversi membri ai Parlamentului European, dar acest lucru este și mai valabil pentru experții mei care eh, mă consiliază în aceste probleme de conținut. Austria deja pentru a treia oară își îndeplinește rolul președinției. Mulți spun că avem o experiență acestei președinții, dar știți că există și um, un alt panseu uh, al lui Heraclit care spunea că nimeni nu se îmbăiază de două ori în același râu. Deci Eh, eu cred că și condițiile cadru pentru președinția austriecei nu sunt unele foarte simple și dați-mi voie să vă prezint acest lucru. Există o lipsă de încredere. Multe cetățene, mulți cetățeni eh, consideră că instituțiile europene într-un fel eh, sunt vinovate de criza migrației și de criza zonei euro și există negocieri financiare dificile, toți uh, cei implicați uh, au, se află în fața unor provocări majore. Consiliul Parlamentului European și Comisia uh, ar trebui, în ce privește chestiunile esențiale, să fie de aceeași parte a baricadei. În, în urma crizei migrației din anul 2015, la nivelul uh, cetățenilor există o lipsă de control în Europa, o lipsă de control din partea elitelor politice, dar și din partea instituțiilor Uniunii Europene. Și asta duce uh, la o lipsă de încredere în capacitatea de acțiune a acestor instituții și dacă ne gândim la, la amenințările extremiste, la activitățile teroriste, la riscul pe care crima organizată îl creează, um, trebuie să ne gândim că datoria noastră este să redobândim încrederea populației și să consolidăm încrederea. De aceea trebuie să ne concentrăm pe acele subiecte în care oamenii uh, pe drept așteaptă rezultate din partea noastră. Într-un fel ne aflăm sub presiunea pe care cetățeanul o exercită. De aceea președinția austriacă și-a propus motoul o Europa care protejează, pentru că securitatea este o nevoie fundamentală a oamenilor și noi de aceea ne stabilim acum șase elemente cheie. Doamnelor și domnilor, Eh, și mă bucură concluziile Consiliului European din 29 iunie 2018, care cred că sunt foarte importante pentru transpunerea în practică a priorităților noastre. Ele se referă la subiecte esențiale pe care Austria, de mai multă vreme, în colaborare cu alte state membre, le tratează în ce privește sistemul viitoarei protecții europene. Eu cred că și Consiliul European um, um, a ajuns la o schimbare de paradigmă în ce privește um, dreptul la azil ce înseamnă această schimbare de paradigmă? Nu ne mai concentrăm pe cote care urmează să fie repartizate, ne concentrăm mai mult pe o protecție eficientă a granițelor, la combaterea traficului de persoane și la colaborarea cu statele terțe. Sub uh, egida acestor priorități, cred că va fi mai simplu să rezolvăm și problemele interne în domeniul azilului și migrației. Această schimbare de paradigmă Uh, pentru care a optat Consiliul European uh, se reflectă în clipa de față și la platformele uh, de administrare um, a migranților um, de pe nave. Dar este important să existe un sprijin mai substanțial al Frontex um, în în apărarea granițelor externe ale Uniunii Europene și în combaterea migrației ilegale. Pentru asta este nevoie de un mandat corespunzător și de mijloace financiare corespunzătoare. Noi ne dorim păstrarea spațiului Schengen, dar atâta timp cât există mișcări eh, migraționiste necontrolate în interiorul Uniunii Europene care periclitează securitatea cetățenilor și cetățenilor noștri, va trebui să eh, Există în continuare posibilitatea unor controle interne în spațiul Schengen. Dar eu sper ca revenirea la spațiul și acordul Schengen propriu-zis să devină posibilă cât mai repede cu putință. Este nevoie de un sistem de uh, control al uh, măsurilor de azil. Și eu cred că trebuie să uh, acționăm în continuare în ce privește pachetul Dublin. Pentru o soluție adecvată, este nevoie de progrese și în ce privește protecția granițelor externe și a aspectelor externe, cât și o nouă uh, definiție a conceptelor de solidaritate și responsabilitate. Ne vom strădui ca în octombrie să putem prezenta șefilor de stat și de guvern unele progrese. Dacă acest lucru va reuși, depinde de uh, noi toți, de dumneavoastră și de noi în ce privește cooperarea în aplicarea deciziilor, pentru că dorim în continuare să combatem terorismul și radicalizarea să o combatem încă timpuriu. Trebuie să ne protejăm drepturile și valorile europene, libertățile noastre. Trebuie să luăm măsuri și împotriva antisemitismului și pentru protecția comunităților evreiești. Iar uh, în acest context uh, fac trimitere la conferința ministerială din 6 și 7 noiembrie 2018 de la Viena privind statul de drept, uh, la care vom invita și reprezentanții Parlamentului European. Pentru a obține alte progrese în ce privește combaterea crimei organizate, este nevoie de o cooperare polițienească eh, mai amplă și de eh, sporirea eficienței instrumentelor existente. Va trebui să transpunem în practică eh, politica europeană pentru combaterea infracțiunilor grave, proiectul existent pentru perioada 2018-2021. Pentru că există o legătură între crima organizată și terorism. Și cred că trebuie să existe o uniune a eforturilor de securitate care să permită funcționarilor însărcinați cu uh, misiunea de protecție a granițelor să aibă acces la informații. Este nevoie de o interoperabilitate a băncilor de date. Este momentul pentru ca această interoperabilitate să devină posibilă, să nu mai existe lacune informaționale și uh, trebuie valorificată și eficacitatea utilizării băncilor de date. Sigur că trebuie respectate toate garanțiile de protecție a datelor și de confidențialitate a datelor. Mizez pe cooperarea cu Parlamentul European și sper ca până la finele anului să obținem un acord politic. Pentru atingerea obiectivelor noastre este nevoie și de o colaborare strânsă cu statele vecine, cu statele de origine și cu statele de tranzit Va trebui să colaborăm mai bine cu statele din Balcanii Occidentali eh, și eh, să-i sprijinim în apropierea de standardele europene. Și parteneriatul cu Africa urmează să eh, fie adusă la un nivel ridicat, pentru că trebuie să stimulăm parteneriatul și rezistența. Și conferința ministerială din 13 și 14 septembrie eh, de la Viena se va axa pe aceste deziderate. Va trebui să ne gândim și la eh, politica de repatriere, de returnare și, de asemenea, să vedem dacă putem revizui codexul de acordare a vizelor. Deci, doamnelor și domnilor, avem o jumătate de an în care ne așteaptă o muncă foarte amplă și se spune că acolo unde există voința necesară se va găsi și calea de atingere a obiectivelor. Sub acest moto. Uh, mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult, domnule uh, Moser, aveți cuvântul. Stimați uh, membrii ai Comisiei Libe, S-a spus deja că Austria um, și-a stabilit priorități pentru a doua jumătate a acestui an, care au fost deja um, prezentate. Poate că așteptările din partea Austriei sunt cu atât mai mari cu cât anul viitor uh, este un an electoral pentru instituțiile europene. Dar eu sper ca în colaborare cu Parlamentul să putem uh, uh, finaliza până la urmă activități care au constituit baza acestui acestui mandat. Dați-mi voi să fac câteva observații și uh, domnul Kinkel a menționat faptul că există mari provocări în fața Europei, că există o perioadă de mari transformări, iar proiectul uh, pașnic pe care l-am elaborat trebuie să fie implementat uh, pentru a ne îndeplini datoria față de cetățenii noștri. Așteptările cetățenilor sunt foarte mari și uh, să știți că la nivelul Austriei uh, toți cei care au competențe în acest sens sunt foarte angajați în a îndeplini aceste așteptări, în a conlucra cu toate forțele care uh, sunt favorabile proiectului european. Dar, până la urmă, uh, atingerea obiectivelor pe care ni le propunem nu trebuie să fie un scop scop în sine. Trebuie să uh, fim într-un fel în armonie cu așteptările pe plan național al statelor membre. Uniunea Europeană are datoria să uh, își concentreze resursele și atenția pe un număr uh, mai limitat de obiective. Și sigur că uh, o cooperare juridică și polițienească sunt esențiale, o consolidare a pieței interne dar uh, până la urmă și uh, subsidiaritatea înseamnă poate mai puțin și uh, mai eficient, dar o acceptanță sporită a cetățenilor față de Uniunea Europeană pentru consolidarea ideii europene. Pe acest fundal, în domeniul justiției, avem trei obiective principale. Securitate, consolidarea securității în Europa, ă, Europa care protejează cetățeanul este esențială. Trebuie să demonstrăm însă că Europa poate să-l protejeze pe cetățeni. Trebuie să îmbunătățim securitatea cetățenilor și până la urmă și standardele eh, specifice eh, statului de drept trebuie să fie vizibile. O mai bună cooperare în combaterea terorismului, o cooperare mai bună în materie civilă, și penală. Mai ales uh, dosarele în uh, domeniul penal trebuie să poată fi finalizate și mă bucur că și în timpul președinției bulgare s-a ajuns la un acord în ce privește uh, combaterea spălării banilor și în recunoașterea unor decizii luate în alt stat membru pentru că um, trebuie să sporim securitatea cetățenilor și cetățenilor noștri și trebuie să găsim în colaborare uh, cu dumneavoastră în uh, propunerile um, care au fost lansate de către Consiliu, trebuie să existe Uh, și o disponibilitate la compromisuri din partea dumneavoastră pentru a demonstra că Europa poate să reacționeze la provocări. Trebuie uh, să fie obiectivul nostru comun ca uh, autoritățile procuraturii să poată să aibă acces la informații pentru că este esențială încrederea în justiție atunci când există dovada că justiția poate să acționeze repede și poate să reacționeze în fața infracțiunilor. Trebuie ca din acest punct de vedere Uh, negocierile existente în domeniul trilogului să fie finalizate uh, pentru că trebuie să fie combătută și înșelăciunea sau uh, corupția trebuie să existe o bază legislativă pentru a contracara ă, evoluții ă, tehnice în ce privește ă, utilizarea unor bani negri. În felul acesta vom putea combate terorismul mai bine dacă uh, există înșelăciune prin uh, date uh, furate, obținute ilegal, să putem acționa cât mai repede și sper ca din acest punct de vedere trilogul să avanseze. Trebuie să dispunem de mijloacele necesare pentru a putea combate infracțiunile și propunerile legate de e-evidence sunt importante. Pe 13 iulie la Innsbruck se vor întâlni ministrii eh, justiției să încercăm să eh, rezolvăm probleme legate de eh, sediul uh, în interiorul Uniunii Europene sau în exteriorul Uniunii a celor uh, care sunt implicați în infracțiuni. În octombrie uh, în legătură cu proiectele existente dorim să avem o dezbatere orientativă pentru ca în decembrie să se contureze o direcție de acțiune. Ne dorim de asemenea o consolidare a ă, locației ă, europene a ă, activității economice pentru că Eh, trebuie să existe un mai bun acces inclusiv al consumatorului la serviciile digitale. Ne propunem o modernizare a dreptului de autor, dar și al dreptului comercial. Dorim de asemenea să sporim stabilitatea în statele membre. Domnul Kickel s-a referit la această relație inclusiv uh, cu statele din Balcanii Occidentali și uh, ne propunem o întâlnire a ministrilor de justiție uh, care să fie organizată de către Consiliul și care să se desfășoare în Albania dați-mi voie ca în final să mă mai refer la un aspect. Cooperarea uh, în domeniul justiției nu poate fi îmbunătățită decât dacă uh, există o încredere în sistemele noastre uh, judiciare, iar pentru asta trebuie să existe niște condiții cadru. Iar cooperarea noastră nu este posibilă decât dacă um, putem să ne orientăm toți la acest, acest cadru juridic comun. Mă gândesc inclusiv la mandatul um, european de uh, arestare trebuie să existe standarde corespunzătoare în toate statele membre um, pentru ca asemenea acțiuni internaționale să poată fi încununate de succes. Și pe 13 iulie 2018, la nivelul um, în conferinței miniștrilor de justiție vom discuta și aceste aspecte, pentru că uh, nu ne dorim doar uh, cel mai mic uh, numitor comun care să existe în acest domeniu. Ne dorim un parteneriat adevărat. Bulgaria și Estonia în timpul președinției au acționat în acest sens. Așteptările sunt foarte mari dar eu cred că trebuie să uh, găsim uh, soluții de compromis pentru uh, a putea să respectăm în primul rând interesul cetățenilor. Sper să doriți să conlucrați cu noi pentru ca Europa să devină mai sigură și Europa să fie mai apropiată de cetățean. Vă mulțumesc foarte mult! Ministers. Mulțumesc, domnilor miniștri, pentru prezentările domnilor voastre. Avem o listă întreagă de colegi din Parlamentul European care doresc să ia cuvântul ca să pună întrebări. După cum am anunțat, voi începe cu coordonatorii din partea grupurilor politice sau membrii Parlamentului care reprezintă pe coordonator dacă nu sunt de față with Mr. Becker on behalf of the EPP. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnilor miniștri pentru prezentarea programului președinției austriece. Dați-mi voie să vă adresez fiecăruia câte două întrebări. În ce privește schimbarea de paradigmă pe care domnul Chic l-a menționat, da, sprijin acest lucru și este evident pe plan european că această poziție este acceptată Ă, argumentul că ă, există o lipsă de încredere față de clasa politică. Este clar, nu se referă doar la instituțiile europene, există și la o lipsă de unitate ă, între pozițiile guvernelor. Deci este o evoluție cu care ne confruntăm. Prima întrebare legată de platformele de primire uh, la uh, granițele externe, unde uh, pot fi lansate solicitările de azil. Trebuie să existe, din acest punct de vedere, unitate în pozițiile statelor membre. După aceea, ă, problematica pe care o discutăm noi în Parlament, acordarea de vize pe criterii umanitare. Ce punct de vedere aveți dumneavoastră legat de ă, această inițiativă? O întrebare ă, adresată domnului ministru Moser. Îi mulțumesc pentru ideea de consolidare a subsidiarității. Cred că Europa are nevoie de asta. Dar ce părere aveți dumneavoastră vis-a-vis -vis de dosarul I privacy, pentru că aici există unele elemente legate de reședință uh, care uh, până la urmă uh, pot crea probleme legate de regulamentul privind protecția datelor. Noi uh, mâine vorbim și despre uh, dosarul uh, antifraudă și spălarea banilor. Oare dispunem de instrumentele necesare pentru a respecta asemenea decizii? Mulțumesc, domnul Weidenholzer, din partea grupului SCD. Mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, miniștrii. Nu vreau să evaluăm astăzi politica internă din Austria. Este vorba despre modul în care Austria dorește să se implice în timpul președinției în procesele legislative. Cum uh, pot fi uh, promovate aceste procese, pentru că întotdeauna există un înainte și un după dacă ă, poți evalua abia la sfârșit dacă o președinție, dacă a fost bună sau nu, ă, este o problemă. Îl întreb pe domnul Chichel ce poziție aveți față de Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și privind drepturile fundamentale, pentru că Știm uh, că există acum probleme legate de uh, salvarea pe mare. Și uh, după aceea, cum putem conlucra în demersurile noastre pentru a garanta o continuitate a proceselor lansate. Eh, cum putem combate ideea preconcepută că, ideea nu, că Europa nu eh, funcționează bine? Eh, noi însă deja de câteva luni am pregătit un pachet de acțiune care a fost tratat de către diversele președinții ca un cartof fierbinte care a fost pasat de la unii la alții. L-aș mai întreba pe domnul ministru Moser pentru că sunt raportor în legătură cu uh, uh, regulamentul privind uh, programul pentru justiție în urmă, deceniul următor, dar cum vedeți dumneavoastră posibilitatea de a uh, îmbunătăți conlucrarea transfrontalieră? Și uh, pentru noi, de asemenea, ar fi foarte important să finalizăm acum uh, prevederile legate de e-privacy pentru că uh, protecția datelor sigur că este foarte importantă și în acest context. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la doamna Grisbeck din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnilor miniștri. Ați eh, spus de mai multe ori în intervențiile dumneavoastră că Austria și-a plasat președinția sub auspiciile protecției eh, Europei, o Europa care protejează, așadar. Acest termen presupune și ideea de protejare sau de protecție a valorilor. Împreună cu colega mea Angelica, care va vorbi despre subiecte care țin de competența libe, aș vrea să mă concentrez pe o rezoluție adoptată de Parlamentul European cu privire la drepturile copiilor și în special ale copiilor uh, în uh, mișcare, uh, în migrație. Rezoluție adoptată de mm, intergrupul Drepturile Copiilor. În această rezoluție. Aș vrea ca președinția dumneavoastră, plasată sub egida protecției și a Europei care protejează, să se reamintească că primirea copiilor migranți împreună cu familiile lor trebuie să se facă în centre comunitare și nu în detenție. De asemenea, trebuie să se acorde în permanență prioritate copiilor care să fie considerați ca niște ființe vulnerabile și uh, în uh, permanență trebuie să se țină cont de interesul superior al copilului care trebuie să primeze în tot procesul. Apoi, în termen de 5 zile de la sosirea unui copil, trebuie să se desemneze un tutore și un responsabil de protecția copilor în toate hotspoturile și în toate locurile în care sunt primiți acești minori. Apoi, trebuie acordat sprijin psihologic uh, celor care au fost victime ale unor acte de violență. Și în plus trebuie să se asigure acces la îngrijiri de sănătate și educație. Practic trebuie să se ofere un tratament uh, echivalent uh, și o protejare a valorilor uh, pentru copii migranți și pentru copii europeni. Acestea sunt elementele pe care am dorit să le reamintesc președinției austriece și sper că vom colabora îndeaproape pentru această Europa care protejează. Mulțumesc. Doamna Sargentini, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, statul de drept. Recent, Consiliul de Afaceri Generale a avut un uh, prim uh, schimb de opinii cu Polonia cu privire la inițiativa Comisiei de a demara procedura în baza articolului 7. Mă întrebam dacă puteți să ne dați mai multe detalii. Când credeți că va avea loc următoarea conversație și ce preconizați că veți obține la acea discuție în Consiliu? Comisia și-a demarat procedura cu privire la statul de drept în Polonia în decembrie 2017. Așadar, ar cam fi timpul să se întreprindă acțiuni. Uh, acum uh, mă gândesc că Consiliul și-a terminat deja investigațiile. Apoi, următoarea întrebare se referă la azil și migrație. Summitul de acum două săptămâni a menționat necesitatea ajungerii la un uh, consens referitor la Dublin între statele membre. Puteți să ne explicați dacă aceasta este calea de urmat? Care este rolul Parlamentului European? Pentru că dacă trebuie să se ajungă la un consens între statele membre, există toate șansele ca Parlamentul să fie lăsat deoparte în dezbaterile ulterioare. Dar noi suntem uh, dispuși să negociem cu dumneavoastră de mai mulți ani. Apoi, uh, ne-am pus de acord asupra câtorva triloguri cu președinția Bulgariei, ca după o săptămână să aflăm că Coreper uh, nu avea să le avizeze primire, calificări și așa mai departe. Le veți uh, aviza, le veți uh, însuși, veți continua rezultatele obținute în timpul președinției Bulgariei. Apoi, referitor la relocare, m-am uitat la cifre și Austria a relocat 44 de oameni din Italia în ultimii doi ani și pe nimeni din Grecia. Puteți să ne explicați uh, dacă veți uh, ascult, dacă veți îndeplini procentele de alocare acum că dețineți președinția și trebuie să dați un exemplu Trebuie să arătați că solidaritatea este singura cale de urmat uh, pentru o soluție europeană uh, la criza de azil și migrație. Sau poate ar trebui să spun mai degrabă criza politică um, legată de cifrele foarte mici uh, pe care mulți politicieni încearcă să le pară să facă mai mari. Apoi, în ceea ce privește platformele regionale de debarcare, cred că fiecare țară din uh, Africa de Nord a spus că nu va funcționa ca o platformă de uh, debarcare. Care sunt uh, planurile președinției Austriei. Mulțumesc foarte mult, doamna Ernst. Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, ich... Mulțumesc foarte mult. Îl întrebe domnul Chică. Ați lăudat deciziile și propunerile care au fost uh, luate și făcute la ultima întâlnire a Consiliului în ce privește dreptul uh, de azil și se spune aici că statele terțe ar trebui să fie convinse uh, să înființeze tabere de primire pe continentul african, de pildă dar nu există niciun fel de feedback pozitiv din partea acestor state. Cum puteți să îndemnați aceste state să uh, organizeze asemenea tabere de primire pentru refugiați? De asemenea, s-a discutat la Consiliul ca statele membre pe uh, bază voluntară să primească uh, migranți și eventual să înființeze tabere uh, pentru migranți. Uh, aveți speranța să existe din acest punct de vedere asemenea uh, acțiuni voluntare? Cum vă imaginați că s-ar putea desfășura lucrurile? În al treilea rând, există discuții cu Germania um, în legătură cu propunerile făcute de Horst uh, Seehofer de a înființa uh, centre de tranzit. Coaliția a aprobat aceste propuneri, dar uh, părerea dumneavoastră care este? Pentru că președintele partidului dumneavoastră a spus că soluții de acordare a dreptului de azil uh, care să împovăreze Austria uh, sunt de neimaginat. O altă chestiune, pachetul uh, pentru dreptul de azil. Există deja rezultate ale trilogului um, la care s-a ajuns sub președinția bulgară, dar care au fost înghețate cum veți acționa față de ele, iar în acest context, Dublinul, dumneavoastră, în timpul președinției, vă veți strădui ca ă, propunerea Parlamentului legată de regulamentul de la Dublin 4 să fie luate în seamă sau în discuțiile dumneavoastră Dublinul 4 nu va juca niciun rol în ce privește reunificarea familiilor, puncte ă, de sosire sociale și uh, renunțarea la principiul că statul, uh, primul stat de sosire ar trebui să rezolve uh, până la urmă și cererea de azil. Care e punctul dumneavoastră de vedere față de Dublin 4? Boni. Domnul Boni, vă rog. Thank you very much for, uh, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Salut această combinație de subiecte uh, importante pentru securitate, pentru cetățeni și, pe de altă parte, statul de drept. Am două întrebări. În primul rând, cum vreți să lucrați în direcția restaurării statului de drept în unele țări în timpul președinției dumneavoastră? Știm că Pol- eu sunt din Polonia. Știți că Polonia se află în procedură în baza articolului 7. Dar nu discutăm doar despre această procedură, ci despre cum să facem ca statul de drept să fie mai uh, ușor de înțeles și cum putem să facem uh, să mm, împingem de la spate guvernele. Pe de altă parte, vrem uh, ca migranții care vin în Europa să respecte pe deplin statul de drept. A doua întrebare se referă la protecția datelor personale, la privacy, e-privacy. Uh, această chestiune este pierdută în timpul uh, președinției bulgare, nu mai există triloguri pe această temă, deci cred că este ultima șansă să discutăm despre aceste subiecte în uh, timpul președinției dumneavoastră. De asemenea, salut declarațiile dumneavoastră în care ați spus că trebuie să uh, protejăm și să creăm uh, contextul potrivit pentru confidențialitate. Pe de altă parte, însă, trebuie să um, promovăm inovația, să creăm bune condiții pentru inovație. Și uh, aceste lucruri care țin de protecția datelor și prelucrarea datelor sunt importante. Mulțumesc, domnul Zelstra, vă rog. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru prezentele dumneavoastră, domnule Kickel și domnul Moser. Noul guvern din Austria a reușit să propună alternative eh, față de eh, propune eh, sau față de plângerile din partea Germaniei că nu există soluții. Iată că se pot lua măsuri care sunt importante pentru Europa și uh, cancelarul federal Kurz din acest punct de vedere este lăudat pentru că uh, dumneavoastră personal, domnule Kickel, ați uh, stimulat rezolvarea unor uh, probleme legate de migrație, de pildă accesul la ascultarea unor convorbiri telefonice, uh, confiscarea unor uh, bani negri. Dumneavoastră, domnule Chichel, veți încerca în pachetul european să stimulați uh, acțiuni uh, care până acum uh, au fost acceptate de către guvern ca o persoană care se află în uh, concediu uh, eventual să uh, poată fi reținută și returnată um, dacă există bănuieli împotriva acelei persoane și care uh, ar putea să fie și efectele durabile privind o redistribuire a migranților pe baza acceptului voluntar al statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru prezentări. Dumneavoastră, domnule ministru Kikel, Vorbeați despre o criză a migrației în Europa, dar eu am impresia că, de fapt, nu ne confruntăm cu o criză a migrației, pentru că cifrele scad, dar avem o criză politică, în sensul că în Europa au apărut partide politice care abuzează de problematica migrației pentru a-și atinge propriile scopuri politice. Dumneavoastră, domnule ministru Chichel, ați vorbit și despre o schimbare de paradigmă, dar dacă această schimbare de paradigmă înseamnă înființarea unor uh, zone de tranzit sau de protecție a migranților în afara Europei, nu cred că veți avea rezultatele scondate. Pentru că până la urmă uh, ce facem noi? Uh, respingem uh, realitățile în politica de azil? Nu ați avut nici un singur cuvânt legat de nevoia de integrare, că trebuie să existe o integrare a migranților care au ajuns în Europa. În al treilea an, Uh, rând. De trei deci, sau mai mulți ani există propuneri de rezoluție în aceste domenii pe care Parlamentul le-a făcut și care nu sunt respectate. Cum se poate ajunge la uh, uh, atingerea unor obiective dacă nu vorbiți decât despre uh, închiderea granițelor, închiderea uh, porturilor uh, în fața navelor care uh, salvează migranți. Uh, există uh, decizii care uh, sunt așteptate de ani de zile și care nu sunt luate. Nu cred că veți putea, prin propunerile dumneavoastră, să rezolvați problemele. Mulțumesc, domnul Zdahovski. Pane předsedající, děkuji pánové ministr. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, domnilor miniștri, pentru prezentările dumneavoastră. Nu am să mă refer la subiecte care au fost deja menționate de colegii mei. Am să mă refer doar la o chestiune care încă nu a fost menționată. Și anume, procedura de azil care ar avea loc în afara Uniunii Europene. Aș vrea să vă întreb, ați făcut uh, vreun progres în uh, negocierile dumneavoastră cu țări precum Albania sau țări din nordul Africii? Ați văzut uh, vreo disponibilitate din partea lor să instituie unele tabere temporare în care să poată avea loc aceste proceduri? Și a doua întrebare, această procedură nu ar crește, de fapt, acest uh, uh, factor de atracție, în sensul că tot mai mulți oameni uh, să-și încerce norocul cu această procedură, nu credeți că acesta ar fi efectul? Și a treia întrebare, care ar fi impactul legal al unei astfel de proceduri? Să spunem că se ia o decizie pozitivă, caz în care toate statele membre trebuie să o accepte sau cum? Care este opinia dumneavoastră? Am să citesc acum lista colegilor care au mai rămas pe listă, să vă faceți o idee. Ms. Spinelli, Ms. Mlinar, Mr. Koester, Ms. Gomez, uh, Ms. Björk, Mr. Pavel, Ms. Jaroka. Am I missing someone? Yes, and Winberg. Anybody else? Altcineva? And then I add myself to the list indeed. Și mă adaug și pe mine la finalul listei. Domnul Lopez Aguilar. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc. Nu este o formalitate, ci o chestiune de bunăvoință că Comisia Libe exprimă toate dorințele de bine și de succes președinției uh, Austriei. Așa facem de fiecare dată și așa facem și cu președinția Austriei. Este adevărat însă că această președinție a Austriei preia conducerea într-un moment de răscruce hotărător al mandatului Parlamentului European. Ne-a mai rămas mai puțin de un an din mandat și președinția dumneavoastră va fi singura președinție completă până la alegerile din 2019. Este o realitate că livrarea de până acum în domeniul care ține de competența Comisiei Libe Uh, este foarte îngrijorător și ar trebui să fie o preocupare pentru dumneavoastră să faceți ceva, să îmbunătățiți situația. Există un număr mare de dosare care au fost blocate de prea mult timp de Consiliu din cauza lipsei de voință de a înțelege că după ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, acest Parlament este colegiuitor pe picior de egalitate cu Consiliul nu doar Consiliul uh, acționează singur, nu doar Consiliul uh, este pe cont propriu. Nu, și Parlamentul European trebuie implicat. Și am ascultat cu mare atenție fiecare cuvânt al dumneavoastră și am uh, auzit că ați tot spus securitate, securitate și iar securitate. Și și Consiliul a pus accentul pe acest aspect. S-a vorbit despre interoperabilitate, să se știe cine intră pe la granițele Uniunii Europene. Dar noi, la Parlamentul European, am avut uh, o abordare alternativă, o analiză alternativă, holistică. Noi acordăm importanță solidarității ca mandat, noi acordăm importanță responsabilității partajate și acordăm importanță uh, faptului că trebuie să dăm dovadă de respect pentru demnitatea și drepturile fundamentale ale fiecărei persoane implicate în migrație, în special uh, pentru solicitanții de azil și acordăm importanță dosarelor legislative care așteaptă decizia Consiliului. Deci am vrea să vă atragem atenția asupra importanței uh, covârșitoare ca președinția dumneavoastră să facă o diferență și să promoveze aceste dosare. Există un dosar pe care sunt raportor și anume codul vizelor, care așteaptă de mai bine de 2 ani și care ar trebui să aibă o șansă să fie finalizat. Noi am făcut tot posibilul să ajungem la un compromis cu Consiliul și vă îndemnăm să faceți și dumneavoastră tot posibilul să ajungeți la un compromis cu Parlamentul European, astfel încât dosarul să aibă șansa să fie finalizat înainte de finalul mandatului. Vreau să-i adresez o întrebare domnului ministru de justiție, care a subliniat importanța încrederii reciproce și a recunoașterii reciproce pentru ca cooperarea judiciară europeană chiar să aibă o șansă. Încrederea reciprocă și recunoașterea reciprocă uh, s-au cam uh, estompat în ultima perioadă. Apoi, mandatul european de arestare nu a reușit uh, să își um, îndeplinească Uh, cerințele. Nu s-a ridicat la înălțimea mandatului său și dumneavoastră trebuie să restaurați încrederea reciprocă și recunoașterea reciprocă pentru cooperarea judiciară. Acest lucru este esențial și pentru procedurile în curs, care au legătură cu articolul 7 al tratatului. Ungaria și Polonia, în speță. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, domnule președinte. Dragi colegi, de acum înainte am să folosesc acest instrument foarte puternic ca să vă reamintesc uh, de încadrarea în timp. Doamna Spinelli, acum vă rog. Grazie, președinte. Eu... E... Mulțumesc, domnule președinte. Pe mine, domnule ministru Chicl, nu mă convinge acest această schimbare de paradigmă pe care o propune dumneavoastră și cred că nici pe întregul Parlament nu va convinge, pentru că această schimbare se bazează la, pe renunțarea uh, la principiul redistribuirii sau partajării poverii și se concentrează în totalitate pe controlul frontierelor și, cum a spus dumneavoastră, pe redefinirea conceptului de solidaritate. Și aș vrea să eu pun o întrebare care se referă la trei puncte esențiale ale acestei schimbări de paradigmă. Sunt puncte nu doar problematice, ci nici măcar nu pot fi puse în aplicare. În primul rând, platformele sau centrele din țările terțe. Deci, ce fel de parteneriate facem noi cu Africa atunci când majoritatea țărilor din Africa de Nord deja a spus nu acestor centre pentru migranți? sau platforme, în fine, nu e niciun fel de angajament pentru uh, realocare uh, din partea Uniunii uh, Europene, UNHCR uh, și OEM au spus că nu își vor lua niciun angajament în aceste centre dacă nu vor fi garantate drepturile fundamentale ale acestor oameni. În al doilea rând, centre de tranzit sau de detenție mai degrabă. Uh, acestea sunt extrateritoriale și aș vrea să știu de ce anume sunt acuzați cei care sunt puși în acele centre și lipsiți de libertate. E mai rău decât Guantanamo. De fapt, putem să le spunem lagăre. În al treilea rând, faptul că implicit se refuză reforma sistemului de la Dublin propusă de Parlamentul European, o reformă bazată pe principiul redistribuirii și al solidarității. Și dumneavoastră vreți să schimbați principiul ăsta cu această schimbare de paradigmă și aș vrea să știu ce intenții aveți pentru a uh, apăra reforma propusă de două treimi din membrii Parlamentului European. Ce înseamnă acest consens la care vreți să ajungeți? Consensul ăsta înseamnă unanimitatea? Unanimitatea ar însemna abandonarea propunerii Parlamentului European. Vreți să o, să o eliminați cu totul? Vă mulțumesc. Thank you. Ms. Mliner, please. Mulțumesc acum, doamna Mliner. Mulțumesc. Uh, mulțumesc foarte mult pentru prezentările dumneavoastră, domnilor miniștri Kickel și Moser. Dumneavoastră amândoi ați subliniat faptul că mizați pe o cooperare cu Parlamentul European. Cred că este clar pentru noi toți că Uniunea Europeană se bazează pe, compromis, pe disponibilitate la compromis și pe cooperare. Sigur că și noi ne dorim acest tip de cooperare dacă, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, această cooperare se bazează pe valorile europene democrație, drepturile fundamentale ale omului. V-ați referit poate prea puțin la aceste aspecte, pentru că o Europa care protejează trebuie să se bazeze pe aceste valori. Eu sunt politician liberal și așa gândesc. Deci este foarte important cum veți acționa în ce privește pachetul dreptului la azil care a fost negociat timp de ani de zile. Noi am fost foarte dispuși la compromis și iată că acum Consiliul blochează acest pachet de măsuri. Deci cum veți acționa dumneavoastră în timpul președinției cu acest pachet? Este o chestiune care îi preocupă pe oameni, oamenii își doresc o soluție și soluția nu poate fi decât europeană. O întrebare adresată domnului ministru Moser. Ă, am fost ă, raportoarea ă, unui raport în care ne bazam pe nediscriminarea cetățenilor. Care este punctul dumneavoastră de vedere față de această chestiune? Mr. Köster, please. Mulțumesc, domnul Köster. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc foarte deschis. Sunt preocupat de faptul că Uniunea Europeană în următoarea jumătate de an nu uh, va putea să acționeze fără să șubrezească până la urmă solidaritatea, pentru că uh, noi știm că în Carta Drepturilor Omului figurează acordarea dreptului de azil. Dacă acum rezolvările problemelor refugiaților urmează să se desfășoare în afara Uniunii Europene, cred că încălcăm această carte fundamentală dacă îi vom uh, uh, retrimite pe migranți în statele africane în care există tortură, încălcăm iarăși drepturile fundamentale. Deci, noi avem o criză a uh, clasei politice în ce privește deciziile față de migranți, nu avem o criză a migrației. Deci uh, eu cred că uh, până la urmă nu trebuie să legăm nici teama de o sporire a terorismului și criminalității de fenomenul migrației, pentru că acești oameni au uh, plecat de la din, ei din țară de disperare în urma amenințărilor și lipsurilor la care au fost supuși. Deci, um, până la urmă, um, noi trebuie să respectăm drepturile acestor oameni, să nu creăm un climat uh, de uh, pericol suplimentar față de acești oameni. Ce strategie ați dezvoltat uh, pentru a combate terorismul de stat în Uniunea Europeană? Și după aceea, da, există catastrofe umanitare în Mediterana. Peste 35.000 de oameni s-au necat în ultimii ani. Chiar și în anul acesta s-au necat femei, copii în Mediterana. Cum putem să rezolvăm această catastrofă umanitară? pentru că mie mi se pare că acum uh, nu facem decât să arătăm cu degetul și să acuzăm um, acele um, acțiuni de um, salvare pe mare. Păi, uh, eu cred că um, președinția uh, austriacă trebuie să sprijine până la urmă aceste organizații de salvare pe mare, nu să le închidă porturile și accesul în porturi. Mulțumesc. Uh, domnul Iurec de asemenea s-a înscris uh, la cuvânt. Hai să doamna sau Tundu, așa apoi închid lista oficial pentru că lumea tot ridică mâna, dar nu mai pot accepta pe nimeni, deci am închis lista. Acum doamna Gomes. Mulțumesc și sunt de acord cu colegii mei că e foarte îngrijorător că nu avem o criză a migranților, ci o criză politică. Când guvernele UE uită nu doar de solidaritatea de bază, ci principiile de bază ale dreptului internațional și lecțiile clipelor cele mai întunecate ale istoriei noastre cu deschiderea taberelor de detenție pentru refugiați și migranți în afara Europei, când se gândesc la centre de detenție pentru refugiați în Europa și uh, uh, criminalizând ONG-urile și Papa a spus recent că e ceva vrednic de dispreț și inuman. Deci, întrebarea pentru dumneavoastră, domnule ministru Chicl, dacă nu mai sunt uh, moduri uh, legale ca migranții să vină în Europa, atunci dumneavoastră nu veți face decât să uh, dați apă la moară traficanților de ființe umane. În al doilea rând, care, unde mai este Europa care protejează oamenii pe când statele membre sau guvernele nu acordă prioritate sau președinția dumneavoastră va acorda prioritate Uh, reformei TVA, care spune Comisia că uh, dă 50 de milioane pe ani uh, a organizațiilor criminale tip Daesh. E o lacună a care trebuie eliminată. Banii aceștia nu trebuie să ajungă la criminalitatea organizată și la teroriști. Veți permite? Vă veți asigura? Uh, că faceți presiune asupra Consiliului pentru un uh, sistem FIU european care este esențial pentru a combate spălarea de bani și criminalitatea organizată și finanțarea lor. Și se pare că nu aveți nicio problemă cu migranții bogați. În Austria aveți un program de a acorda cetățenie pentru investiții de măcar 2 milioane, deci cetățenilor care investesc măcar 2 milioane. Uh, deci ce cifre ne oferiți? Câtor oameni s-au acordat cetățenie pentru a face investiții de măcar 2 milioane în ultimii ani? Persoanele și rudele lor și câți cleptocrați, despre câți cleptocrați vorbim? Austria a acordat asemenea drepturi. Deci pe cine protejează noastră? Ce fel de Europa e asta? Protejează cetățenii sau cleptocrații? Că vă pot oferi nume de oameni din Ucraina, din, de la, mă rog, Kremlin, Balcan, știți foarte bine despre cine e vorba, care au găsit uh, adăpost în Austria. E... cred că att vi är många som Da, următoarea vorbitoare, doamna Björk. Da, vorbim despre schimbarea de paradigmă, domnule ministru. Cred că e important să fim solidari cu refugiații, ca aceștia să fie într-adevăr primiți, să fie ajutați și salvați. Uh, trebuie să avem căi legale de emigrare. Uh, trebuie să avem și relocare, de asemenea. Noi dorim să avem un sistem uman un sistem uh, prin care Uniunea Europeană să-și asume răspunderea și la nivel global și să ajute și țările terțe care au problemele lor cu refugiații. Știm că n-am ajuns încă atât de departe la negocieri, dar uh, vorbim despre aceste platforme uh, pentru refugiați pe care noi nu le putem susține. Deci întrebarea mea concret ar fi președinția austriacă va uh, avea și o relocare în uh, aceste, ca parte a acestui sistem de platforme de, la debarcare, pentru că Parlamentul European ar putea susține așa ceva. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Pavel. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnilor ministri. Aș dori să mă refer la două, trei aspecte care uh, nu au fost atinse de dumneavoastră și poate nici de colegii mei. Uh, smizat pe parteneriat, pe protecția granițelor. Țara mea, România și vecinii noștri, bulgarii, Uh, ar, uh, am avea o întinsă graniță externă de protejat și nu este o graniță ușoară. Avem uh, Ucraina, Moldova, Marea Neagră, Bulgaria are graniță cu Turcia. În analizele legate de spațiul Schengen s-a ajuns la concluzia că Bulgaria și România ar fi îndeplinit condițiile de a fi admise. Uh, acest lucru nu s-a întâmplat, dar poate că în octombrie sau uh, în decembrie acest lucru s-ar putea realiza. Ce ar trebui să mai facem pentru a beneficia de dreptul de a fi membri ai spațiului Schengen? După aceea, cele două țări uh, au un uh, mecanism de uh, verificare și coordonare am stabilit și există stabilite obiective de atins. România are 12 obiective care ar urma să fie îndeplinite. Dacă le vom îndeplini Uh, vom avea garanția că MCV-ul uh, până la urmă uh, va fi ridicat sau Așa cum a spus un alt coleg înainte, dacă există un asemenea mecanism, el ar trebui să fie valabil pentru toate cele 28 de state membre, nu numai pentru două state membre. Există posibilitatea de ridicare a MCV-ului în octombrie. După aceea ați vorbit despre o redefinire a solidarității. Tare curios aș fi să văd ce gândiți despre această redefinire, cum trebuie să arate. Mulțumesc! Uh, rog, următoarea Mare vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc foarte rapid. Mulțumesc, domnilor miniștri, pentru că ne-au prezentat proiecte ambițioase. Și săptămâna trecută l-am ascultat cu interesul domnul Curs la plenar. Sunt negocieri care vă așteaptă și care vor putea schimba lucrurile. Vă urăm succes! După cum am spus, terorismul și corupția sunt fenomene pe care trebuie să le combatem. Sunt vicepreședinte pentru zona Balcanilor în Parlament și aș dori să vă atrag atenția uh, că unul din cele 10 puncte la care v-ați referit azi e rețeaua antiradicalizare. E o campanie foarte bună pentru conștientizare, e foarte important, dar nu cred că veți avea succes până când uh, nu uh, veți vedea cât de radicalizați sunt cei mai săraci din uh, cetățenii europeni. Sunt 100 de milioane de cetățeni europeni încă în situație de sărăcie. Am avut o strategie pentru romi în uh, ultimul CFF, CFM. Acum că nu se poate extinde acest program. Doar pentru că radicalizarea se naște din sărăcie sunt uh, și tineri care sunt în Europa, mă rog, s-au născut aici, sunt imigranți de a doua sau a treia generație și tot nu sunt satisfăcuți de condițiile lor. Deci ar putea fi un uh, proiect uh, perfect dacă s-ar mai prevedea bani până în 2022 Dacă acești oameni vor avea loc de muncă, nivelul radicalizării va scădea. Iată, pe chestiunile privitoare la minorități avem susținerea din partea Parlamentului European. Vorbim de șapte milioane de minorități. La Comarno nu poți uh, Uh, cumpăra un bilet de tren uh, dacă folosești limba maghiară. În România nu poți să afișezi un steag al maghiarilor pe primărie, ți se interzice acest lucru, deci uh, utilizați mesajele de anul trecut din partea Parlamentului, bazați-vă pe ele, să aveți o strategie puternică împotriva sărăciei țineți cont de aspectul minorităților, mulțumim și Consiliului, eh, eh, v-ați referit și la asasinate în Ucraina, din comunitatea romă. Vă rog să veniți din nou în eh, fața noastră ca să ne informați despre ce ați mai făcut ulterior. Eu îi mulțumesc. Da, mulțumesc eh, domnilor miniștri. Da, e o satisfacție mare pentru noi eh, ascultând ce ne-a spus și ascultând ce a spus cancelarul Kurz la Strasbourg când a vorbit eh, mai ales despre o Europa care să protejeze, dar care să și respecte diferențele Uh, care sunt uh, baza civilizației și culturii noastre. Una din provocările cu care ne confruntăm acum e să împăcăm aceste diferențe și atunci uh, președinția austriace, austriace aș face un apel ca să aibă un rol pozitiv de jucat în Consiliul European mai ales când sunt uh, aceste dovezi de situații antagoniste, de exemplu acțiunile dreptate împotriva Ungariei sau a Poloniei. Nu voi vorbi despre Polonia, țara mea, pentru că îmi veți spune că nu sunt obiectiv, dar pot să vorbesc despre maghiari pentru că ei sunt atacați pentru că, pentru că apără frontierele Uniunii Europene. Ungaria protejează frontierele sudice ale Uniunii Europene, frontierele externe și este supusă atacurilor, iată, la Consiliu și aș îndemna președinția austriacă să joace un rol constructiv pentru a calma puțin tensiunile existente și pentru ca Consiliul să nu devină un for uh, bazat pe antagonismele dintre națiuni. Și spun asta mai ales pentru că acum voi vorbim tot, totuși de Polonia, eu uh, vă spun și știți că a fost un raport din partea Comisiei Europene și acum uh, cu răbdare trebuie să așteptăm și verdictul. Funcționarea unei democrații face ca până la proba contrară orice persoană să fie considerată ca fiind nevinovată și uh, așteptăm acum o decizie care va spune dacă democrația în Polonia este supusă riscului sau nu. Uh, e un mecanism uh, la care se gândește și Consiliul European și aș uh, face un apel la președinția austriacă la începutul uh, crizei migrației. Consiliul European a luat o decizie pentru a lupta împotriva emigrației ilegale de la origine, în porturi, în locurile de origine. Acum se aude că această imigrație ilegală se transformă într-un, în, cumva în emigrație legală, ceea ce cred că este absurd. Că nu practic a fost lăsată pe din afară decizia Consiliului și acum sper ca sub președinția austriacă Consiliul European să-și recâștige rolul de protector al Uniunii Europene, că e o Uniune de state, nu de ideologii. Mulțumesc! Mulțumesc, următorul vorbitor sau vorbitoare. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc uh, domnilor miniștri, foarte interesant ce ați avut de spus, uh, foarte interesantă prezentarea obiectivelor pentru următoarele șase luni. Am încredere în dumneavoastră și aștept să văd cum veți face să transformăm uh, lucrurile în realitate. A spus că vă bădați pe Europa care protejează. Eu, care sunt suedeză, cred că avem, printre drepturile omului, dreptul de a se simți în siguranță fiecare în propria sa țară și nu știu dacă se mai poate vorbi despre asta. În Suedia, am văzut că sunt uh, este un trafic întreg de, de arme ilegale, sunt cazuri de oameni împușcați, de violuri. E foarte greu pentru noi în Suedia, nu ne mai simțim siguri la noi acasă, deci e foarte bine că puneți asta pe agenda dumneavoastră. Mă întreb și uh, în asigurarea frontierilor externe, care sunt barierele din punctul dumneavoastră de vedere? Vorbesc de traficul acesta ilegal de arme care intră în Uniunea Europeană. Îmi pare rău, sunt bruiat aici, vă rog să păstrați liniștea. Vă întreb uh, ce veți face în legătură cu asta? Ce mandat va avea Frontexul, care uh, a beneficiat de la an la an de tot mai mulți bani de la bugetul european și care face acțiuni de cercetare și salvare? E important să ne asigurăm că toți cei care se neacă în Marea Mediterană, sigur, trec printr-o situație oribilă și trebuie să facem ceva uh, pentru ei, dar uh, să avem aceste centre pentru acești uh, oameni care, unii dintre ei sunt victimele, uh, victime ale unor violuri, ale torturii, deci trebuie să beneficiem de asistența ONU. Nu știu, uh, ne, vă gândiți la exemplu Australia, de exemplu, rezolvarea problemei migranților? Mulțumesc, doamna Pagasa Ortundua, vă rog. Mulțumesc. Unele din lucrurile pe care le-am auzit aici m-au nedumerit. Dumneavoastră vorbit de protecția valorilor europene și de protecția drepturilor omului. Dar drepturile omului sunt universale, nu? Vorbim despre o schimbare de paradigmă, dar nu știu ce înseamnă asta. Că au drepturi fundamentale doar europenii sau cei care pot cumpăra vize. Dacă schimbarea de paradigmă înseamnă ceva de genul ăsta, înseamnă că noi vom pierde valorile pe care ne bazăm și și securitatea noastră pe viitor. Vă întreb, modelul libian este modelul pe care vă bazați, modelul uh, pentru această schimbare de paradigmă, pentru că dacă așa e, asta e pur și simplu a spune uh, negru pe alb că dreptul omului și demnitatea umană e doar pentru unii. Dumneavoastră de la Consiliu vă preocupați, uh, sunteți preocupați de ce se întâmplă în Libia, că sunt uh, uh, date care ne spun că pe anumite rute de pe Mediterană sunt de două ori mai multe persoane care se neacă, își pierd viața pe mare și s-a dublat și numărul de persoane care se reîntorc sau sunt silite să se reîntoarcă în Libia unde sunt torturate. Deci ăsta e modelul pe care vreți să-l urmați. Modelul libian. Președintele. Da, domnilor ministri, multe întrebări, multe așteptări uh, uh, de la președinția austriacă, pentru că e ultima șansă înainte alegerilor europene de a obține și rezultate. Și iată, am auzit aici opinii diferite, sigur, noi avem multe grupuri diferite în Parlamentul European, dar comisia noastră muncește din greu ca să atingă compromisuri și ca să Uh, ajungem la un pachet uh, ca să funcționeze eficient. Cred că majoritatea întrebărilor s-au legat de pachetul pentru uh, azil și migrație, care își dorește să asigure securitatea cetățenilor europeni, dar nici să nu ne respectăm obligațiile noastre internaționale. Deci ne dorim soluții europene. Eu am o întrebare și eu, dar cumva și domnul Pavel s-a referit deja la lucrul acesta. Înainte de a fi intrat dumneavoastră în sală, tocmai am discutat despre un raport care va fi votat în Parlament în legătură cu aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, la șapte ani după ce aceste, aceste, după ce aceste țări au uh, îndeplinit toate criteriile pentru a avea calitate de membru, că Consiliul tot se pare că nu intenționează să rezolve problema pe durata uh, președinției austriece și intenționează să faceți acest lucru și nu cu o abordare în două etape. Bun, mulțumesc și vă dau cuvântul. Vă rog, păstrați tăcerea ca să răspundă domnul ministri. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc tuturor pentru întrebările pe care ni le-ați adresat. Iar ceea ce a spus doamna deputat Mlinar în legătură cu drepturile fundamentale și cu statul de drept este, bineînțeles, în centrul atenției uh, uh, președinției austrice. Eu am fost membru al curții de conturi timp de 12 ani și după aceea secretar al unei uniuni a curților de conturi. Pentru noi statul de drept a fost uh, o condiție de existență. Deci uh, eu cred că statul de uh, drept înseamnă încredere Uh, și uh, trebuie să se afle în centrul atenției noastre. Deci este clar că și uh, pe 12 și 13 iulie la întâlnirea ministrilor justiție și de interne vom discuta sub egida acestui moto statul de drept uh, care uh, trebuie să se află în centrul atenției, inclusiv în ce privește mandatul european de arestare, alte acțiuni de cooperare internațională în contextul e-evidence sau e-privacy. Noi, dacă dorim să dezvoltăm acțiunile pe plan european, va trebui să găsim măsura potrivită, să avem un dialog adecvat uh, pentru ca să uh, putem acționa în a crea soluții comune și din acest punct de vedere să respectăm și toate deciziile Curții Europene de Justiție. Deci la următorul uh, JAI Uh, vom discuta acest lucru și de asemenea în octombrie statul de drept uh, se va afla în centrul atenției unei conferințe. Dorim să discutăm cu toți partenerii noștri și inclusiv să organizăm o conferință cu reprezentanți ai statelor din Balcanii Occidentali, pentru ca până la finele acestui an să uh, ajungem la concluzii esențiale care să consolideze statul de drept. Iar pentru că s-a vorbit și despre Polonia, pe 20 26 iunie a avut loc o audiere în Consiliu și domnul comisar Timmermans și-a exprimat punctul de vedere că uh, există pericolul unei încălcări a drepturilor fundamentale și pe 18 septembrie dorim să rediscutăm acest aspect în colaborare cu Comisia Europeană pentru uh, a întreprinde pași în comun. Dialogul pe care ni-l dorim va trebui să ducă la o consolidare a statului de drept și sper ca și guvernul polonez să um, vină în întâmpinarea noastră în acest sens. Noi ne dorim să continuăm dialogul pentru că toți ă, au datoria de a ă, continua ă, respectarea și dezvoltarea criteriilor care stau la baza statului de drept. Este o sarcină pe care ne o asumăm Domnul Aguilar îmi spunea că trebuie să se întâmple ceva. Acest lucru se referea atât la uh, nivelul Consiliului cât și la nivelul Parlamentului. Trebuie ca uh, dosarele care s-au uh, aflat pe masa noastră de lucru să poată să fie fie finalizate, pentru că dacă ne dorim ca Europa să devină mai sigură și să devină mai credibilă, inclusiv în ce privește e-evidenți, înseamnă că am demonstrat uh, disponibilitate din compromis la nivelul Consiliului. Știți că Există uh, multe uh, probleme deschise în ce privește uh, activitatea digitală, uh, utilizarea de cookies, efecte uh, care poate uh, sunt legate și de uh, aspectele de uh, respectare a unor date confidențiale. Eu cred că uh, documentația care a fost elaborată până în clipa de față este insuficientă, trebuie să fie îmbogățită și munca va continua. Următorul grup de lucru va avea loc în iulie. În ce privește directiva privind spălarea banilor, sunt recunoscător că s-a putut finaliza trilogul. Eu uh, cred că putem împiedica un tip de forum shopping, pentru că aici există prevederi diferite uh, de sancționare între statele membre. Dar trebuie să introducem niște uh, reguli minime uh, care să permită sancționarea spălării banilor. Și din acest punct de vedere s-a ajuns la bune rezultate. Deci am atins un obiectiv și sper ca eh, această directivă să eh, poată până la urmă să fie adoptată în octombrie și în Consiliu. În ce privește programul eh, privind pentru justiție, există deja multe dosare care au fost adoptate sau puse în practică, inclusiv cu parchetele din statele noastre Eh, pentru că există dorința ca dreptul european să fie în mai mare măsură cuprins în spațiul național. Și ne dorim acest lucru. Eh, din acest punct de vedere și eh, magistrații trebuie să se perfecționeze și să creăm niște rețele europene de formare profesională în domeniul justiției. Cred că uh, trebuie, într-adevăr, ca în cadrul negocierilor privind bugetele viitoare, să uh, prevedem fonduri pentru această uh, perfecționare profesională a magistraților. Eh, și ar fi nevoie de 305 milioane de euro eh, pentru a sprijini acest program. În ce privește statul de drept, eh, în domeniul evidențelor trebuie să fie luate măsurile necesare și informarea parchetelor pentru că uh, în clipa de față uh, comportamentul comunicațional se bazează tot mai mult pe instrumente digitale. E bine, atunci acest domeniu e evident trebuie să fie uh, până la urmă accesibil și negociem chiar cu Statele Unite și sperăm să finalizăm uh, negocierile până în noiembrie pentru a ajunge la opinii comune. În iulie ne dorim o discuție orientativă uh, o conferință în decembrie și finalizarea liniei de acțiune până în decembrie și sper să putem conta pe conlucrarea cu dumneavoastră. Un alt uh, subiect menționat de domnul Aguilar și de doamna Mlinar este important să uh, fim deschiși uh, compromisurilor în ce privește cetățenii cu dublă cetățenie sau cu amprentarea și din acest punct de vedere negociem cu statele membre și pe 18 iulie vom avea o întâlnire a referenților pentru a obține propuneri de compromis și sper ca după aceea, în conlucrare cu Parlamentul, să ajungem la concluzii comune care să permită și anchetatorilor să acționeze mai uh, bine coordonat. Europa va avea atunci o șansă când va exista o siguranță juridică, un stat de drept în toate statele membre și uh, eu cred că din acest punct de vedere vom putea valorifica uh, conlucrarea pentru a spori încrederea cetățenilor în justiție. Mulțumesc! Very much. Mulțumesc foarte mult, domnul ministru Chică. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor pentru interesul manifestat eh, în ce privește activitatea în timpul președinției austriece. Mulțumesc și pentru multele opinii eh, critice și pentru întrebările uh, în ton critic pentru că și ele demonstrează că până acum unele abordări au fost greșite și că nu vom putea continua în acel sens. Și este important pentru mine să spun în fața dumneavoastră că uh, uh, noi toți uh, avem dreptul să acționăm în dorința de a face tot ce este bine pentru Europa și indiferent cât de critice sunt pozițiile dumneavoastră, poate față de spusele noastre, noi toți acționăm în spiritul uh, acestei dorințe de a face bine. Sigur că noi ne dorim să creăm o punte de rezolvare în următoarele șase luni, dar uh, podul nu poți să începi să-l construiești de la mijlocul râului, ci trebuie să pornești de pe unul din cele două maluri când construiești o punte. Încerc să sintetizez uh, răspunsul la câteva din întrebările dumneavoastră. Vă preocupa ă, păstrarea și protejarea drepturilor fundamentale. Pentru mine este un lucru de la sine înțeles. Nimeni nu pune sub semnul întrebării Cartea Drepturilor Fundamentale. Deci, plecăm de la respectarea lor când încercăm să găsim rezolvări indiferent în ce domeniu, în toate demersurile pe care le întreprindem în colaborare cu alte state. Ne dorim păstrarea acestor valori, protejarea acestor valori. Și uh, acum, uh, sigur că uh, putem să ne întrebăm care ar putea fi cel mai mare risc de a păcătui. Și eu cred că cel mai mare risc de a păcătui este uh, legat de uh, miile de vieți care se pierd uh, înnecate în mare. Pentru că este într-adevăr cea mai gravă încălcare a drepturilor omului, dreptul la viață. Tocmai de aceea am spus că este nevoie de o schimbare de paradigmă. Trebuie să vedem cum uh, procedăm în vis-a-vis -vis de problema uh, dreptului la azil și uh, la migrație, pentru că trebuie până la urmă să uh, contracarăm afacerea uh, cu vieți omenești. Noi trebuie să ne gândim la cei care profită uh, din traficul de persoane. Este un model de afacere pentru acești infractori. Și eu cred că um, acest lucru trebuie să îl contracarăm. Din acest punct de vedere vorbeam de o schimbare de paradigmă. S-a pus și întrebarea uh, uh, în legătură cu platformele de uh, primire sau de reorientare a navelor spre nordul Africii. Este o concluzie a Consiliului. Sigur că trebuie să ne punem problema cum trebuie să funcționeze acest model. Și nu trebuie să zâmbim, pentru că, uh, uh, da, am avut și în trecut experiența că anumite modele imaginate uh, nu s-au putut realiza în practică. Cred că e timpul să ne gândim uh, la șansele acestui model. În uh, scurt timp, la Innsbruck va avea loc uh, prima reuniune informală și vom încerca să găsim soluții de funcționare pentru acest tip de platforme de reorientare navală. Sigur că vom uh, începe și uh, discuțiile cu state terțe pentru a încerca să dezvoltăm acest model și să-l promovăm. Nu știu de ce toată lumea este atât de pesimistă în legătură cu șansele de realizare. Eu, în general, sunt optimist mi se spune că statele africane vor respinge acest model. Cum poți respinge ceva ce încă nu a fost configurat? dați-ne timpul să facem pașii într-o ordine firească, nu al treilea și al patrulea pas înainte de primul și al doilea. Am vorbit deja despre protecția valorilor. Dublin și întregul pachet. Eu recunosc valoarea acestui pachet Gers Dublin. Este nevoie să se uh, ajungă la unele competențe unitare, să se dezvolte și un sistem de control pentru a crea stabilitate pentru sistemul european de acordare a dreptului de azil deci noi ne dorim ca acest pachet uh, să îl promovăm în colaborare cu dumneavoastră, iar acolo unde la nivelul Consiliului încă nu există poziție unitară în baza rezultatelor pe care le preluăm de la președinția bulgară, care a fost foarte uh, ambițioasă, să uh, facem o nouă încercare de a ieși din impas dar sunt și uh, un promotor al onestității în dezbatere și mai ales atunci când vorbim despre Dublin și ne gândim la uh, hotărârea luată de Consiliul European, trebuie să înțelegem că vom avea probleme acolo unde va fi vorba de redistribuirea obligatorie a migranților, pentru că în legătură cu acest concept de fiecare dată am ajuns la un eșec. Tocmai de aceea, până la urmă, trebuie să promovăm ideea solidarității și există diverse componente. Până acum, conceptul solidarității se împiedica de ideea eh, partizării redistribuirii obligatorii. Dar uh, trebuie rezolvată și problema participării la protecția uh, granițelor externe, de participare la operațiunile navale. Există mai multe aspecte în care putem conlucra și ne-am gândit la ele tocmai pentru că uh, nu am putut avansa în modul în care lucrurile au fost gândite până acum. Conceptul de resettlement. Austria a participat, noi ne-am îndeplinit până la urmă cotele la care ne-am obligat. Uh, au eu cred că uh, Austria a fost uh, destul de solicitată de criza migrației din 2015. Nu cred că puteți să ne faceți reproșuri din acest punct de vedere. Și Aș mai menționa un uh, aspect legat de reorientarea navelor pe, pe, pe platformele exterioare. Uniunea Europeană are o responsabilitate nu trebuie să definim securitatea unidimensional. Până la urmă, plecăm de la politica economică până la politicile în alte domenii să găsim uh, un sistem de stimulente care să se transforme într-o situație tip win-win. A fost menționat punctul de vedere al lui Horst Seehofer. Uh, din discuțiile mele cu Seehofer um, înțeleg că există negocieri între Germania și țările care, din punctul său de vedere, ar uh, fi responsabile pentru primirea de grupuri de migranți, e vorba în mare parte de Italia și de Grecia, să vedem care va fi rezultatul. Um, până acum, acolo sunt competențele și în acest sens vor fi purtate negocierile. Iar în ce privește cei care sunt azilanți în concediu, nu este o problemă doar uh, uh, a uh, planului european, ci și a politicilor interne din Uniunea Europeană. Da, o, vi, o călătorie într-o altă țară poate să ducă până la urmă la retragerea dreptului de azil. S-a spus că nu există de fapt o problemă a migrației. Mie mi se pare că um, ne grăbim să um, formulăm asemenea uh, concluzii. Să ne gândim uh, la ceea ce s-a întâmplat în 2015, s-ar putea să apară situații de risc care să uh, nu mai poată fi controlate de noi. Nu vrem să facem pan- să producem panică. Dar eu m-am întâlnit acum uh, două săptămâni cu comisarul Avramopoulos și reprezentanții ai statelor din Balcanii Occidentali. Acolo este o cu totul altă percepție. Există alte rute ale migrației la care se poate recurge și se poate ajunge la situații alarmante și cred că este uh, necesar ca de pe acum să luăm măsuri de coordonare pentru a contracara o situație ca cea din 2015 cu care ne-am confruntat și găsesc că ar fi o politică proactivă pe care merită să o promovăm. Centre de azil în state terțe. Tot ce uh, înseamnă asemenea factor de formare a unor uh, bazine de concentrare trebuie să fie analizate cu atenție. A mai fost vorba și despre uh, închisori. Articolul 43 al uh, procedurilor la graniță are prevederi în acest sens. Eu nu cred însă că prin această reglementare se intenționează înființarea de închisori. A mai fost adresată o întrebare în legătură cu spațiul Schengen, cu situația Bulgariei și României. Eu doresc să mulțumesc acestor țări pentru eforturile de protecție a granițelor. Dar dumneavoastră cunoașteți pozițiile din Consiliu care sunt așa cum sunt. În octombrie însă um, probabil că uh, vom introduce din nou uh, acest subiect pe ordinea de zi. Moi, mais I have asked questions about money laundering. It... Doamna Gomes, am pus întrebări legate de spălarea banilor. Sunt întrebări esențiale pentru cetățeni și nu am primit răspuns. Dați-mi voie să adaug, dar ne-am aflat sub presiunea timpului. Spuneați ce facem împotriva extremismului de dreapta și a terorii. Eu cred că până la urmă terorismul nu este de stânga sau de dreapta. Terorismul se îndreaptă împotriva valorilor noastre fundamentale și a cetățenilor noștri. De aceea noi vorbim despre lupta împotriva terorismului toate tipurile de amenințări teroriste. Iar în ce privește spălarea banilor, cred că este necesar ca uh, anchetatorii să poată să dispună și de informațiile pe care autoritățile financiare le dobândesc. Deci, cred că uh, va trebui să stimulăm uh, acest proiect uh, și sper să ajungem cât mai repede la concluzii comune. Astăzi Mulțumesc foarte mult, domnilor miniștri. Au fost atât de multe întrebări încât a fost dificil să le răspundeți într-un timp atât de scurt. Dar ați încercat, v-ați străduit. Nu suntem în 2015, când Europa nu era deloc pregătită pentru uh, influxurile de oameni care fugeau de războiul din Siria și pentru valurile de migrație. Majoritatea dintre colegi au spus într-un fel sau altul că noi, ca uniune Europeană, trebuie să uh, le livrăm cetățenilor europeni decizii eficiente bazate pe principii și bazate pe angajamentele asumate la nivel internațional. Acum este momentul oportun, pentru că astăzi situația este foarte diferită decât era. influxul de oameni care au venit în Italia a scăzut datorită măsurilor luate de guvernul italian cu aproape 80%. În prima jumătate a acestui an, doar 40.000 de oameni au venit în Europa nu e 1,6 milioane cum era în 2015. Și, într-adevăr, trebuie să lucrăm împreună în timpul președinției dumneavoastră și să ne angajăm într-un dialog. Vedeți că Parlamentul European are puteri uh, ferme cu privire la anumite chestiuni uh, și asta trebuie să aveți în vedere. Succes! Colegi, now we move to the last point. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi și anume înființarea unei agenții europene a muncii, unei autorități europene a muncii, îmi cer scuze. Comisia responsabilă pe fond este Ample și raportorul liber este domnul Pavel. Aveți cuvântul, domnule Pavel, pentru o scurtă prezentare a proiectului de aviz. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru propunerea de înființare a Autorității Europene a Muncii. Eu sunt și membru al Comisiei uh, Ample. Președintele, vă rog frumos să părăsiți uh, sala în liniște, astfel încât să-l auzim pe raportorul nostru. Please continue. Thank you again, sir. Mulțumesc. Ca membru al Comisiei uh, Ample, consider că acest dosar este important nu doar pentru mine, ci pentru ambele comisii. Autoritatea ar trebui să contribuie la aplicarea regulilor Uniunii Europene în domeniul mobilității muncii. De aceea sprijin protejarea drepturilor fundamentale, precum libera circulație a persoanelor și lucrătorilor, inclusiv a deținătorilor de carte albastră, a celor transferați în interiorul aceleiași companii și membrii familiilor lor. Susțin și exercitarea drepturilor la nivel transfrontalier în domeniul condițiilor de lucru uh, corecte și echitabile, nediscriminare și combaterea traficului de ființe umane în scopuri de exploatare prin muncă. Un alt aspect important pentru mine este problema um, uh, muncii nedeclarate. De aceea propun un amendament uh, în acest sens, pentru că de obicei munca nedeclarată are o dimensiune transfrontalieră și implicații clare pentru lucrătorii implicați. Există grupuri vulnerabile, precum cetățeni din țări terțe, care sunt uh, în mod deosebit expuși muncii nedeclarate și lor li se refuză drepturi um, fundamentale. ELA ar trebui să mențină și să dezvolte platforma de cooperare pentru combaterea muncii nedeclarate și uh, să consolideze cooperarea europeană în domeniu. În ceea ce privește protejarea datelor personale și regulamentul GDPR, și acesta este un uh, subiect important. Vreau să mă asigur că, în conformitate cu aceste reguli, orice prelucrare a datelor personale va fi limitată la ce este necesar și proporțional. Datele ar trebui colectate în scopuri explicite, specifice și legitime și nu prelucrate într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri. Și propun să se spună clar că autoritatea și comisia ar trebui considerate operatori uh, comuni de date. Un alt aspect important și închei uh, imediat este combaterea fraudei și se vorbește clar despre regulamentul Consiliului privind înființarea Procuraturii Europene și implicarea EPP acestuia în uh, investigațiile de combaterea fraudei în legătură cu activitatea ELA. Mulțumesc foarte mult, domnule Pavel. Trebuie să vă anunț că interpretarea este disponibilă doar până la ora 6.30. Raportorii din umbră doresc să ia cuvântul. Doamna Iaroca, văd că dorește să intervină. Altcineva? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îl reprezint pe domnul Șogor de la grupul PPE și în numele lui vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați redactat raportul și pentru că ați creat o atmosferă plăcută de lucru. Domnul Șogor va depune amendamente, la fel și alți colegi din grup. Un uh, bloc uh, central de amendamente se va referi la um, libera circulație a forței de muncă. Spuneați că aceasta trebuie facilitată prin reguli europene, care trebuie aplicate într-un mod echitabil, corect și eficient. Aceasta este garanția uh, că există încredere populară și sprijin. Dacă regulile nu sunt respectate, Uh, vom da greș în fața cetățenilor vulnerabili și a societăților și riscăm să pierdem uh, încrederea în uh, populație și riscăm să introducem tot mai multe restricții care vor dăuna pieței unice. Comisia a spus că s-au exprimat preocupări legate de faptul că lucrătorii mobili sunt vulnerabili la abuzuri și la refuzarea drepturilor lor iar companiile își desfășoară activitatea într-un mediu de afaceri neclar, în condiții de concurență neegală. Domnul Șogor vorbește și despre alte probleme speciale. Studiile ne arată că mai sunt multe de făcut în ceea ce privește vârsta de pensionare, indemnizațiile sociale și eu vin dintr-o zonă de graniță cu Austria. Sunt foarte mulți oameni uh, care dețin magazine și care au legături zi de zi cu Austria. Uh, de asemenea, sunt de etnie romă și trebuie să știți că minoritatea romă și alte minorități se confruntă cu discriminare pe motive de rasă și origine etnică în momentul accesării pieței muncii. În opinia domnului Șogor, această autoritate ar trebui să fie un instrument eficient uh, pentru a um, combate neconcordanțele și deficiențele în legislația europeană. Apoi, uh, domnul Șogor pune accentul și pe necesitatea de a combate traficul de ființe umane în scopul exploatării prin muncă și um, uh, prin alte mijloace. Ne referim aici uh, la lucrătorii oper, fete băieți, lucrători din agricultură, din construcții și alte domenii. Raportorul a făcut recomandări foarte utile în această privință și domnul Șogor consideră că este foarte important uh, să uh, se extindă această viziune. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim, doamna Iaroca. Altcineva? Domnule Pavel, doriți să comentați? Mulțumesc! Și eu locuiesc la graniță, la 10 km de Ungaria. Perfect, so we are good match. Deci e o potriveală bună. Acestea fiind spuse, vă anunț că termenul pentru depunerea amendamentelor este 16 iulie la ora 4 după amiază. Așadar, dacă doriți să depuneți amendamente, vă rog să o faceți. Astfel am epuizat ordinea de zi pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! O seară frumoasă! La revedere!